Uh, so, ladies and gentlemen. Doamnelor și domnilor. Doamnelor și domnilor, putem începe? Bun. Vă rog să faceți ordine în sală. Avem uh, niște lucruri foarte importante de discutat la început. Aș dori să vă urez bun venit la prima dintre cele două zile întregi de lucru pentru comis Comisia IMCO. Aș dori să vă aduc aminte că, la fel ca întotdeauna, întâlnirile noastre sunt difuzate și pe internet. Această întâlnire este difuzată pe internet și le urez bun venit tuturor celor care s-au uh, înregistrat ca să ne urmărească. Ne, îmi pare rău că am început un pic mai târziu. Avem un membru nou al comisiei, doamna Amina Baldachino. Nu știu dacă v-am pronunțat numele corect preia locul domnului lui Grec, care acum este viceprim-ministru al Maltei. Vă urez bun venit, doamna Baldacino. Um, Așteptăm să vedem ce contribuții ne veți aduce. Și după cum spuneam mai devreme, domnul Musca, primul ministru al Maltei, a fost și el un distins membru al acestei comisii. Doamna Abela are multe înainte ei. Doamna Abela, vă mulțumesc, domnule președinte, că mi-ați acordat cuvântul. Sper că voi uh, merge pe calea deschisă de colegii de dinaintea mea. Vă mulțumesc pentru cuvintele dumneavoastră și aș dori ca munca mea în această comisie să fie la fel de consistentă ca și uh, Uh, cea a colegilor mei anteriori, primul ministru și viceprim-ministru al Maltei actual. Vă mulțumesc foarte mult. Domnul președinte. Bun, acum am câteva informații pentru membrii. Am uh, făcut o vizită cu delegația IMCO în Croația și cu privire la această uh, vizită în Croația există o notă de informare. În acea întâlnire ne-am întâlnit pentru prima oară cu uh, viceprim-ministrul de la acel moment, domnul Mimicea, Iar uh, săptămâna viitoare, marți, pe 4 iunie, la ora 9, Cred că atunci, da, 4 iunie la ora 9 jumate, jumate în această comisie se va organiza o audiere de confirmare pentru um, numirea domnului Mimicea pe, drept uh, comisar pentru protecția consumatorilor. Și acea întâlnire va fi difuzată pe internet. Există un proces verbal, mai multe procese verbale de la întâlnirile anterioare. Dacă nu se aduc um, obiecții vor fi considerate adoptate la sfârșitul. Vom prezenta și uh, știrile mâine. Voi trece așadar la primul punct de pe ordinea de zi. Înainte de audieri avem uh, mai multe puncte. Mai întâi ne referim la Uh, progresele înregistrate la trialoguri. În primul rând, achizițiile publice. Îl voi ruga pe domnul Tarabella să vorbească. Aseară am vorbit până, am discutat până la 9 seara. Să nu credeți că viața ne este ușoară la IMCO. Îi voi da cuvântul raportului nostru, domnul Tarabella, ca să ne pună la zi cu ce s-a întâmplat. Marc, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Astăzi voi încerca să prezint Comisiei IMCO ce s-a întâmplat la ultimele două trialoguri, primul pe 23 mai la Strasburg și al doilea aseară. Am discutat de ultimele clustere, directiva generală și directiva sectorială, sectoare speciale. În primul rând, cu privire la variante, articol 43, Parlamentul și Consiliul au căzut de acord, ar putea să cadă de acord. Autoritățile contractante vor avea de ales să autorizeze, să ceară sau să nu autorizeze licitanții să propună variante. Nu e neapărat, pot să propună variante alături de propunere de bază sau nu. În ceea ce privește articolul 48, articolul 1, Parlamentul va putea acorda puteri de ajudecare, se vor putea acorda puteri de ajudecare în 30 de zile față de cele 48 de zile cerute de Consiliu. În ceea ce privește articolul 72, principala chestiune, problemă spinoasă, este paragraful 4 cu privire la schimbările nesubstanțiale. Consiliul este foarte reticent să accepte propunerile Parlamentului, care includ criteriul de minimis și criteriul pragului. Acestea vor avea un efect cumulat pentru a determina dacă propunerile au, sunt substanțiale sau nu. Diferența de 10% va fi de o parte, pe de o parte și pentru piața locurilor de muncă va fi de 15%. Parlamentul ține să sublinieze faptul că în cazul contractelor trebuie să existe măsuri suple în așa fel încât să nu ajungem în situații neplăcute. Nu trebuie să permitem uh, portițe de scăpare pentru abuzuri. Comisia, așadar, trebuie să subliniez că a avut un rol foarte pozitiv în trialog. Va încerca să facă compromisuri și ea. Este o muncă dificilă. În ceea ce privește articolul 42 din directiva sectorială, la fel stau lucrurile. Am prevăzut mecanisme și mai flexibile aici, având în vedere, bineînțeles, importanța uh, numărului de contracte aflate în uh, discuție. Parlamentul și Consiliul au uh, scos din discuție de la articolul 44 organismul de supraveghere unic și am constatat o abordare similară și în ceea ce privește monitorizarea de la articolul 4, 83. 83. Este nevoie de... Parlamentul propune obligații mai ă, stringente decât Consiliul. La 85 ar trebui să se includă și informații cu privire la subcontractanți, precum și considerente privind alte aspecte care n-au fost abordate încă. În ceea ce privește articolul 86, Parlamentul susține filozofia Comisiei de rapoarte statistice anuale. Comisia ar trebui să ceară informații suplimentare dacă TED este insuficient. Parlamentul sprijină puterea de adjudecare la articolul 87, însă Consiliul dorește să îl elimine dorește să elimine în totalitate acest uh, ajutor logistic. Parlamentul insistă să se folosească sistemul IMI în cadrul procedurilor la articolul 88. Consiliul eliminase aceste dispoziții. Discuția, așadar, se va continua la nivelul grupurilor tehnice. În ceea ce privește directiva sectorială, abordată ieri. În ceea ce privește dreptul uh, de la articolul 4 și de la articolul 2, entitățile adjudecatoare cu drepturi speciale la care se aplică aceste criterii din motive de transparență. Articolele 10, 27 și 28 au fost în chestiune. Parlamentul consideră că trebuie exclus aici și aici există câteva diferențe de opinie. Propunerea făcută de Consiliu a fost acceptată. Parlamentul a mai acceptat de asemenea și alte aspecte propuse de Consiliu. Consiliul vorbea de serviciile viza de serviciile uh, logistice online și așa mai departe. Parlamentul și Consiliul au fost de acord cu privire la concurență într-o zonă geografică specifică în virtutea unui proces de liberalizare. Contractul cadru de la articolul 45 Parlamentul propune o abordare structurată. Aici se vorbește de o durată necesară pentru amortizarea investiției în economiile de scară, chiar și după semnarea contractului. Pentru Parlament, așadar, acest amendament este foarte important, însă Consiliul nu este de aceeași opinie. Există încă discuții la nivel tehnic și dorim să menținem principiile pe care vi le descriu. Pe scurt, Tendința de la trialogul precedent este menținută și acum. Încercăm să ajungem la un acord echilibrat. Comisia, repet, are un rol foarte pozitiv în tot acest proces și încearcă să găsească soluții alternative acolo unde Parlamentul și Consiliul au poziții foarte divergente. Nu trebuia să mergem uh, chiar până la noua jumate, domnule președinte, pentru toate aceste chestiuni tehnice. Iată, domnule președinte, ceea ce doream să spun până în prezent. Mulțumesc foarte mult, domnule Tarabella, pentru acest raport care arată cât de profunde sunt uh, relațiile noastre cu Consiliul și acum trecem într-o fază finală unde se discută chestiunile politice cheie. Cred că am înregistrat progrese foarte bune. Nu ne mai referim doar la uh, chestiuni clasice de achiziții, ci și la utilități. Dacă sunt întrebări din sală sau comentarii pentru raportor, bun, mulțumesc foarte mult. În ceea ce mă privește, aș dori să vă dau vești bune și vești proaste. Veștile bune sunt că am ajuns la un acord cu Consiliul și cred că sunteți uh, familiarizați cu elementele de bază ale directivei cu privire la embarcațiuni de agrement. Am discutat mai ales cu privire la uh, acordurile privind actele de punere în aplicare și actele delegate. Din nefericire, în opinia mea, Comisia ne-a spus că nu este pregătită să accepte acea propunere și va bloca dosarul, va cere să se adopte prin unanimitate. Ar trebui să fie revizuit, spune Comisia. Vom avea o discuție cu privire la aceste aspecte vineri. Recomandarea mea este să așteptăm discuțiile de vineri, să vedem care este rezultatul și să vedem dacă avem o propunere alternativă. Apoi voi, intra în, voi mă voi pune în contact cu raportorii din umbră și vom vedea dacă putem pregăti un text alternativ. Apoi vom vedea în ce direcție mergem și sper că voi aduce un text final, definitiv, în fața acestei comisii ca să discutăm. Aveți întrebări? Bun. Doamna Rus își uh, ridică o sprânceană, este sceptică, așa cum am fost și eu, însă chestiunile de comitologie și de acte de punere în aplicare adaugă încă câteva săptămâni la timpul de lucru pe care îl avem pe acest dosar. Vom discuta și în această seară cu privire la calificările profesionale și așa mai departe. Este vremea ca Uh, Comisia și Consiliul să discute aceste aspecte, pentru că deja întârziem prea mult și cred că este momentul propice să facem acest lucru. Nu vom mai intra însă în aceste detalii acum, pentru că altfel, astfel, altfel vom uh, pierde toată ziua. Și aș dori să trecem la jocurile online, jocurile de noroc online pe piața internă. Îl rog pe domnul raportor Ashley Fox să prezinte starea de fapt am muncit intens cu raportorii din umbră pentru a obține un rezultat bun. Avem peste 400 de amendamente, voi da cuvântul raportorului și apoi raportorilor din umbră, iar apoi vom vota mâine acest raport. Domnule Fox. Thank you, Chairman. And, uh... Vă mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru cum am colaborat pe marginea acestui raport. Procesul de negociere a fost unul uh, foarte viu și deloc ușor și uh, îi laud pe colegii mei pentru că și-au uh, apărat interesele atât de puternic. Au fost prezentate 425 de amendamente pentru acest raport. Nu știu dacă este un record pentru un raport din proprie inițiativă. Eu am încercat să reflect în forma finală a raportului poziția tuturor grupurilor politice. Am redactat 31 de amendamente de compromis, există un acord total pe marginea a 17 dintre acestea, deci mai trebuie să discutăm 14. Unele cred că au nevoie doar de mici modificări, pentru altele probabil va trebui să muncim mai mult sau pur și simplu nu vom reuși să ajungem la un acord. Domnule președinte, desigur nu vă voi prezenta toate aceste 31 de amendamente de compromis. Aș dori să subliniez doar punctele rămase în continuare deschise. Amendamentul de compromis 8. Cred că raportorii din umbră știu foarte bine care este poziția mea legată de cazurile în care se încalcă tratatele. Este o poziție împărtășită de grupul uh, ALDE și Salutăm faptul că Comisia a început să facă progrese în aceste cazuri și considerăm că această situație trebuie să se regăsească și în raport. Am luat notă de faptul că unii colegi nu își doresc uh, cuvântul welcomes, salută, poate am găsit o altă formulare pentru a ajunge la un compromis, însă este important ca această parte să facă parte din pachetul final. Amendamentul de compromis 12 a fost înlăturat în urma cererii doamnei Charles de Mosa eu aș uh, cere colegilor noștri să fie de acord cu amendamentul domnului uh, Kreutzmann 193, care cere un schimb de informații între autoritățile naționale de reglementare. Amendamentul de compromis 23 acum. Propunerea actuală a PPE-ului, din punctul meu de vedere, s-ar putea să aibă consecințe nedorite. drept urmare, am făcut niște contrapropuneri care sper că vor fi acceptate de toate grupurile politice. Nu sunt de acord cu niciun fel de armonizare uh, la nivel european. Drept urmare, nu cred că trebuie să intervenim în modalitatea de licențiere a jocurilor de noroc de către statele membre. Și amendamentul 14 în acest context este important pentru că subliniază că legislația națională trebuie să respecte la rândul ei prevederile europene. Vis-a-vis -vis de amendamentul de compromis 30, am, uh, am ținut cont de situația specifică din diferite state membre în domeniul sportului. Este bine că statele membre um, recunosc acest drept de a paria pe activități sportive, însă toate acestea trebuie să țină seama de subsidiaritate, așa cum se întâmplă cu toate aspectele legate de jocurile de noroc. Cred că și aici principiul subsidiarității ar trebui să fie reflectat de compromisul final. Și în fine, unii au cerut să analizăm anumite uh, forme periculoase de jocuri de noroc și să încercăm să le interzicem în totalitate. Cred că nu noi suntem cei care ar trebui să luăm această decizie, ci ar trebui să cerem experților să facă acest lucru Drept urmare, nu consider că ar trebui să ne referim la forme specifice de jocuri de noroc și acest lucru este reflectat în amendamentul de compromis 28. Sper că am ajuns la un, la, la un acord uh, vis-a-vis -vis de mai multe puncte, schimb de informații între autoritățile naționale, combaterea aranjării uh, meciurilor și a spălării banilor și crearea unor registre naționale de autoexcludere. După cum am spus deja, am depus eforturi uh, importante, am renunțat la foarte multe puncte importante pentru mine pentru a ajunge la un acord cu celelalte grupuri politice și sper acum că toate grupurile politice vor fi de acord cu acest pachet de 31 de amendamente de compromis. Vă mulțumesc foarte mult pentru munca dumneavoastră pe marginea acestui dosar și cred că este foarte bine că putem discuta aceste compromisuri. Și acum voi da cuvântul raportorilor din umbră, după care va primi cuvântul și domnul uh, Fielner. Haideți să începem cu doamna Pietikainen. Vă mulțumesc. În primul rând, doresc să mulțumesc domnului raportor Ashley Fox care a dat dovadă de o atitudine foarte uh, zen în uh, negocierile purtate cu noi. A fost foarte răbdător în contextul emoțiilor manifestate în aceste negocieri. Însă, dumnealui a dat dovadă de dorința de a ajunge la un uh, compromis. Unii au criticat aceste compromisuri pentru că ar fi prea slabe, nu ar fi suficient de stricte, însă Asta se întâmplă când ții seama de interesele și de opiniile celorlalți. și va trebui să vedem până la urmă care va fi rezultatul uh, final. Oricum, grup, eu și grupul meu politic este de acord cu această abordare de a încerca să găsim o linie comună de compromis. Cred că ați uh, descris foarte bine procesul care a avut loc și care este linia asupra căruia am convenit și ce anume mai trebuie să facem pentru a soluționa punctele rămase deschise. În primul rând, aș dori să spun că există um, câteva compromisuri care trebuie modificate, unde trebuie modificată puțin formularea și cred că va trebui să verificăm formularile peste tot, de fapt, și vă pot confirma că, într-adevăr, punctele majore formează un uh, pachet în care sunt uh, reflectate diferite opinii, de exemplu amendamentul de compromis 8. Uh, Aici încă trebuie să mai discutăm acest punct cu salutăm progresul Comisiei pe marginea cazurilor de încălcare a tratatelor. Știu că grupul ALDE are, unele grupuri politice au uh, probleme cu această formulare. Și apoi, la amendamentul de compromis 23, ne-am, am, ne-am îndepărtat mult de la poziția noastră inițială, acceptând această formulare a activităților legate de a, jocuri de noroc. Și sunt convinsă că până la urmă vom găsi cea mai bună și cea mai precisă formulare. Nu ne-am dorit uh, includerea conformității cu legislația europeană, însă dacă vom găsi formularea potrivită, vă asigur că grupul nostru politic va fi de acord cu uh, cererea cu, cu această afirmație că statele membre trebuie să respecte legislația europeană. Nu avem nicio problemă cu acest principiu. Apoi, Amendamentul de compromis 30. Uh, Cred că și aici putem progresa referindu-mă la discuțiile actuale din uh, Consiliul European, unde se încearcă găsirea unui numitor comun pentru, defin, pentru definirea jocurilor de noroc și probabil am putea să cerem grupului de experți să ne spună care sunt uh, măsurile necesare și să nu numim noi acum care sunt activitățile uh, periculoase. Pentru că știm că este un subiect foarte delicat și în același timp foarte important pentru grupul nostru politic. Apoi, celelalte referințe făcute pe aici, pe acolo, despre respectarea legislației europene. Suntem de acord cu acest principiu, dar trebuie să reformulăm exprimările actuale, ce înțelegem prin a fi respectată legislația europeană. Cred că dacă vom da vom fi binevoitori și vom depune eforturile necesare, vom putea merge înainte. Trebuie să clarificăm anumite concepte, trebuie să înțelegem foarte bine ce înseamnă procedura de înregistrare și limitele stabilită pentru anumite jocuri de noroc, dar aștept cu nerăbdare negocierile următoare pentru a ajunge la un compromis. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, dar mâine mai pot fi prezentate niște amendamente orale. Doamna Șaldemose. Mulțumesc, domnule președinte, doresc să mulțumesc domnului Fox și celorlalți colegi. Este adevărat că am avut foarte multe întâlniri, am avut, am discutat mult, însă Ceea ce se întâmplă în uh, acest dosar este un lucru legitim, fiecare încearcă să-și apere interesele și sunt convinsă că vom ajunge la un bun rezultat. Este adevărat că mai trebuie să discutăm unele puncte. De exemplu, la amendamentul de compromis 6, 6A, 8, 14, 23, 28. Cu toate acestea, Consider că este posibil ca la sfârșit să obținem un bun compromis. Desigur, discutăm mult despre ce sectoare, ce sector de jocuri de noroc ne dorim la nivelul european. O, de exemplu, cum trebuie interpretată legislația europeană și indiferent de rezultatul final, pentru mine este important să spunem că Grupul uh, SND susține principiul subsidiarității și în acest moment nu ne dorim o piață internă adevărată pentru jocurile de Europa în uh, Europa în care uh, să-ți deschizi o afacere într-o țară și să poți să oferi asemenea servicii în altă țară. Deci va trebui cumva să ajungem la un compromis despre respectarea Legislația europene, însă trebuie să discutăm, trebuie să vedem ce înseamnă legislația europeană și cum trebuie interpretată acestea. Însă, înregistrăm progrese și aștept cu nerăbdare viitoarele discuții și votul de mâine. Mulțumesc foarte mult, Jürgen Kreutzmann. Vă mulțumesc, domnule președinte. Cred că jurnaliștii germani vor fi puțin mirați de cele auzite aici. Doresc să mulțumesc uh, tuturor colegilor pentru că colaborăm foarte bine și, Cristel, te rog ceva. Problema este relativ simplă. Avem, pe de-o parte, principiul subsidiarității pe care trebuie să-l respectăm. Nimeni nu se atinge de acest principiu. Este un lucru foarte clar. Și dacă discutăm despre legislația europeană, atunci este vorba de următorul fapt. Dacă un stat membru are un, uh, un procedeu de licențiere, atunci trebuie să respecte regulile stabilite de Curtea Europeană de Justiție. Aceasta este definiția legislației europene. Dacă există un uh, monopol, monopolul este acceptat de către Comisia Europeană, nu va fi inițiat un, un, uh, o procedură de încălcare a tratatelor și dacă există o procedură de, de licențiere, atunci trebuie respectate regulile um, la Curtea Europeană de Justiție. Nu consider că ar trebui să fie stârnită aici o controversă foarte mare. Tocmai de aceea, amendamentele de compromis 23 și 29 sunt acceptate, pentru că statele membre sunt cele care trebuie să decidă dacă pentru planurile din planurile sportive dintr-un sector sportiv trebuie plătite anumite taxe sau nu dacă a fost luată o decizie în instanță că acest lucru nu este permis, atunci, da, și acest lucru este posibil, însă nu trebuie să obligăm statele membre să iau o decizie într-un sens, sens sau altul. Sunt cu totul de acord cu Cristel Schaldemose când spune că în domeniul publicitar trebuie să fim precauți, nu trebuie să ajungem la o, o publicitate excesivă pentru că dacă ne dorim uh, protejarea consumatorilor, trebuie să fim uh, precauți aici. Aceasta trebuie să fie linia comună și să fim atenți să nu regresăm, uh, ci să mergem înainte. Comisia, în calitate de gardiană a tratatelor, dacă deschide o procedură de încălcare a tratatelor împotriva unui stat membru trebuie sprijinită de noi, pentru că dacă luăm în serios Europa, trebuie să aducem la un loc toate culturile diferite și statele membre care au un proces de licențiere, de autorizare, trebuie să aibă dreptul de a reduce birocrația, apoi statele membre care au un uh, monopol, monopol care este recunoscut în dreptul european, trebuie să aibă um, competența de a lua propriile decizii, de a spune, de exemplu, ne dorim regulile mai stricte, mai puțin stricte. Nu aș spune mai multe, cred că suntem pe calea cea bună și apelez la colegii noștri să facem împreună și următorii pași pentru că este foarte important să obținem o majoritate cât mai largă. Dacă vom avea o asemenea majori, majoritate cât mai largă, vom putea sprijini și mai mult Comisia Europeană în rolul său de gardian a tratatelor. Și aș dori să mai spun ceva. Toate aceste probleme pe care le avem legate de aranjarea meciurilor, de dependența de jocuri de noroc și așa mai departe, le putem rezolva doar dacă avem o abordare transfrontalieră. Cu cât lucrurile vor fi mai uh, reglementate, cu atât protecția consumatorului va fi consolidată. S-a tot amintit acest uh, uh buton albastru care ar putea să îi arate unui utilizator că jocul respectiv este monitorizat și respectă anumite standarde, deci uh, Sper că mâine vom ajunge la un rezultat cât mai bun. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, doamna Riula. Voi fi foarte succintă. Doresc să mulțumesc raportorului și doresc să-mi cer scuze pentru că nu m-am implicat atât de mult în calitatea de raportor din uh, umbră cât uh, mi-aș fi dorit, însă este al treilea raport care discută această temă de când sunt eu aici în Parlamentul European și mă întreb dacă avem într-adevăr nevoie de atâtea rapoarte pe marginea acestui dosar. Cred că prin raportul doamnei Șaldemose și al domnului Kreutzmann deja am spus lucrurile esențiale și nu consider că acest nou raport uh, mișcă lucrurile foarte mult înainte. Drept urmare, nu am dorit să contribui foarte mult la redactarea sa. Da, pentru Cred că acest raport a fost uh, inițiat în urma comunicării Comisiei Europene. Comunicare care se bazează pe rapoartele doamnei Șaldemose și al domnului Kreutzmann. Dacă acesta va fi ultimul cuvânt în uh, mandatul nostru, rămâne de văzut. Oricum avem o echipă de experți foarte bună acum cu doamna Șaldemose, domnul, domnul Kreuzmann și domnul Fox, doamna Saldini, apoi domnul Fielner, domnul Coferati, însă trebuie să ne grăbim puțin pentru că la 10 și un sfert avem, uh, avem un raport. Cu cât va vorbi mai mult domnul Coferati despre jocurile de noroc, cu atât va avea mai puțin timp la dispoziție pentru propriul raport. raport. Domnul Salvini are acum cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc și raportorului. Cred că este important să, ca cetățenii să fie mai importanți decât piața. Jocurile de noroc în foarte multe state reprezintă o modalitate de a obține foarte mulți bani, dar uh, s-a ajuns chiar la un fel, să fie afectat dreptul uh, cetățenilor. Deci, ar trebui să punem accentul mai mult pe protecția cetățenilor și nu pe protecția pieței. Aș dori să mulțumesc raportorului pentru că, în ciuda divergențelor de opinii, dumnealui a ținut seama de cererile noastre. De obicei, Italia este puțin în spate, însă, în acest caz, suntem mai avansați și ne dorim ca caracteristicile fiecărui stat membru în parte să fie respectate. Nu cred că avem nevoie de noi reguli, ci trebuie să punem în aplicare ceea ce funcționează bine în statele membre deja. Într-adevăr, ar trebui să Uh, eliminăm uh, publicitatea agresivă, site-urile ilegale din uh, Orientul îndepărtat, trebuie să combatem evaziunea fiscală și când vine vorba de jocurile de noroc online, îmi, ad- îmi aduc aminte că există într-adevăr o dependență de jocurile de de noroc. Există foarte multe foarte multe cazuri care ne demonstrează că ne confruntăm cu uh, un caz de sănătate publică. Sper că Europa va reuși să rezolve această problemă fără a impune noi reguli Există unele sancțiuni prevăzute doar pentru statele care nu-și deschid această piață. Mă gândesc la ceea ce se întâmplă în Grecia și mi se pare puțin incredibil. Grecia cred că are alte probleme în acest moment și nu neapărat deschiderea uh, pieței pentru jocurile de noroc. Sper că în Uniunea Europeană vor fi stabilite reguli comune și statele membre vor putea să-și ia în continuare propriile decizii. Doresc să mulțumesc raportorului pentru răbdarea de care a dat uh, dovadă până acum. Mulțumesc, domnule Salvini. Vă rog să vă limitați fiecare la două minute pentru a respecta timpul. Domnul Fielner. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Nimeni nu este mulțumit de situația de pe teren. Nici statele membre, nici operatorii privați, nici monopolurile și avem probleme enorme pe teren. Deci e interesant să ne uităm la textul din fața noastră. Ce spune el? Ce dă ca răspunsuri? Care e mesajul general pentru aceste probleme? Cred că e destul de clar. Răspunsul este subsidiaritate. Nu se cere acțiune din partea Uniunii Europene. Contrar, aș spune, să se acționeze conform cu principiului subsidiarității și statele membre, conform acestui principiu, au dreptul să decidă. Deci aceleași state care ori n-au vrut, ori n-au putut să abordeze această problemă a fenomenului uh, uh online și transfrontalier, acestor state le spunem ocupați-vă de asta. Cred că cel mai important compromis este compromisul 8 și dezbaterea în legătură cu încălcările regulilor. Am cerut în mod repetat progrese în legătură cu aceste încălcări și nu s-a întâmplat nimic din 2007. Sigur că trebuie să salutăm faptul că în sfârșit Comisia spune că vrea să facă ceva. Și cred că doamna Șaldemoze are dreptate că avem incertitudine juridică și când există incertitudine juridică ai două opțiuni. Ori legislație, ori decizii judecătorești care să clarifice situația. Aici se pare că IMCO sau părți ale comisiei noastre cel puțin spune nu vrem legislație, și ne temem și de tribunale, ceea ce înseamnă că uh, cu siguranță nu vom scăpa de incertitudine. Apoi, compromisurile 14 și 23. Nu le înțeleg. Nu înțeleg. Bun, înțeleg că nu vreți recunoaștere comună, recunoaștere mutuală, dar de fapt asta este o recunoaștere mutuală inversă. Dacă nu... Uh, pentru că dacă ești ilegal într-o țară, ești ilegal în toate țările. Și asta ar fi de înțeles dacă am avea legislație, dar noi spunem că nu vrem legislație. Am avut o mare ceartă legată tocmai de eliminarea uh, referinței la o legislație europeană acolo. Și, din nou, dacă mă uit la toată chestiunea, spunem, haideți să întărim uh, statele membre. Și spunem explicit că nu vrem legislație europeană Cred că asta este o oportunitate ratată. Cred că este mai ales o oportunitate ratată de a proteja consumatorii, pentru că în timp ce noi ne luptăm să păstrăm statul quo cred că uh, realitatea se schimbă cu o viteză extraordinară și ne depășește și oamenii vor juca online și vom uh, rata oportunitatea de a-i proteja din punct de vedere al uh, drepturilor consumatorilor. Din păcate, asta cred că se întâmplă astăzi. Președintele, mulțumesc foarte mult pentru interesul și angajamentul continuu pe care aveți față de această problemă, chiar dacă nu sunteți de acord cu ce facem, dar poate în următorul Parlament veți avea șansa de a fi raportor și atunci veți vedea ce puteți face. Domnul Coferati, două minute, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Accept ideea noastră legată de uh, intercomunicare de, începește de timpul de vorbire, deci o să-mi păstrez timp pentru următoarea intervenție. Uh, cred că am, suntem în pericol să ratăm o oportunitate foarte bună aici. Cred că ce trebuie să facem este să avem reglementare la nivel european. Dacă uh, ne restrângem, și cred că asta s-ar putea întâmpla cu unele dintre compromisuri, și cu tot respectul pentru munca făcută de raportor și de alți colegi care au contribuit, dacă ne restrângem doar la, dacă ne rezumăm la a ne baza pe reglementările din sistemele naționale, atunci nu vom avea o poziție comună europeană și vom pierde o mare, vom rata o mare oportunitate, o mare ocazie care nu o să apară din nou prea curând. Și cred că ăsta este lucrul cel mai important pe care trebuie să nu-l uităm. Mă iertați, doamne Zanela, o să uh, vă dau acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, că îmi dați această ocazie de a vorbi. Cred că raportorul a avut o abordare echilibrată în domeniu și ține seama de nevoia de a păstra aplicarea regulilor uh, pieței interne, pe de-o parte, dar pe de altă parte nevoia uh, ca și Comisia să poată implic, uh, aplica aceste reguli și ține seama și de sensibilitățile din acest sector. Eu vin din Malta și am unele preocupări legate de o serie de amendamente care au fost propuse, amendamente care încearcă să dilueze oarecum echilibrul la care s-a ajuns. Este important ca uh, amendamentele de compromis și raportul în, în totalitatea sa să mențină referințele la faptul că, deși uh, jocurile de noroc sunt un subiect uh, sensibil, totuși libertățile pieței interne se aplică acestui sector și orice restricție a acestor libertăți trebuie să se uh, supună tratatelor și deciziilor Curții de Justiție. Prin urmare, cred că trebuie să susținem apelul Comisiei de a Uh, continua cu procedurile de încălcare împotriva statelor membre care nu uh, respectă tratatul. Nu putem avea situații în care statele membre aplică regimuri uh, juridice naționale care nu sunt compatibile cu legislația europeană, pentru că asta duce din nou la incertitudine juridică și de aceea am vrut să am această primă intervenție pe subiectul acesta. Vă mulțumesc. Președintele, vă mulțumesc foarte mult. Bun. Acum o să dau cuvântul din nou domnului Fox pentru unele comentarii finale și sigur vom vota mâine raportul. Domnule Fox. Vă mulțumesc, domnule președinte. Uh, aș dori să-i mulțumesc Alexandrei de la secretariat, lui Lindsay de la grupul ECR și uh, Sofie de la uh, biroul meu pentru că au tot lucrat și au redactat și re-redactat și re-re-redactat toate aceste compromisuri și uh, Aș ruga pe toți colegii să, aibă, să ne ofere până la 12 astăzi ultimele opinii în legătură cu compromisurile, ca să vedem câte probleme mai avem și câte au fost rezolvate. Vreau să-i spun domnului Fenner că, în primul rând, trebuie să lucreze asupra propriului său grup dacă ar fi fost el raportor din umbră, cred că treaba mea ar fi fost mai ușoară. Însă, domnule președinte, pentru că nu mai e foarte mult timp, o să mulțumesc din nou raportorul din umbră pentru cooperare și mâine vom vota aceste compromisuri. Vă mulțumesc. Președintele, mulțumesc foarte mult pentru spiritul nostru de conducător manifestat pe acest dosar. A fost foarte greu și foarte important. Știu că doamna Rule a spus că e un subiect uh, pe care îl discutăm de mult, dar cred că suntem singura comisie din Parlament care cel puțin a păstrat problema pe masă, în discuție. Uh, și dacă n-ați văzut, am primit acest briefing. Uh, se poate lua și pe site-ul de internet al Parlamentului și cred că este un rezumat foarte bun al problemei și al unui subiect extrem de complex. Știu că doamna Helden din partea Comisiei este aici, dar știu că Comisia nu dorește să intervină în acest stadiu. Sigur că uh, vor urmări în continuare cu atenție ce se întâmplă aici, dar îi urez bun venit așadar în reprezentantei Comisiei. Vom trece acum la avizul domnului Coferati pentru Comisia ITRE în ce privește comunicarea Comisiei uh, CARS 2020 către o industrie autosustenabilă și puternică. Cred că acesta este un raport extrem de important. Îi rog pe cei care pleacă din sală să o facă uh, în liniște ca să putem continua discuțiile. Domnul Coferati a produs un raport și după aceea vom da cuvântul raportorului din umbră Borisov, Ceațimarcachis, Rule, dacă, doamna Rule, dacă dorește să se intervină, și eu sunt raportor din umbră. Domnul Handel nu este aici, deci, domnule Coferati, aveți cuvântul. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Două comentarii inițiale foarte scurte înainte de a face o prezentare a acestei propuneri. M-am concentrat din motive evidente pe anumite subiecte conținute în uh, comunicare, subiecte care ne preocupă mai îndeaproape, de exemplu, regulile pieței unice și protecția consumatorilor. Și al doilea comentariu introductiv pe care aș vrea să-l fac este că în text există o listă de probleme, dar nu e o, o listă exhaustivă și din motive de spațiu am omis pentru moment din textul pe care îl aveți în față alte câteva puncte la care aș vrea să mă reîntorc și pe care aș vrea să le includ Uh, prin intermediul unor amendamente și o să vă indic care ar fi aceste puncte. Ne aflăm în fața unei propuneri a Comisiei pe care, în general vorbind, o consider foarte rezonabilă și care poate fi agreată. Este o... Ideea este să adăugăm uh, câte ceva propunerii Comisiei, să o îmbunătățim și să o îmbogățim. Ce vrem să facem este să garantăm drepturile cetățenilor, pentru că asta este misiunea noastră, să dăm consumatorului cât mai multă transparență în sectorul auto, nu doar pentru a promova, proteja consumatorii, ci pentru a stabili niște reguli mai clare pe piața mașinilor second-hand, pentru că nu există definiții suficient de corecte, de bune, privind valoarea mașinilor, automobilor și prețurile de uh, achiziție. Și asta se poate transforma în prejudicii pentru consumatori și pentru companii. Cred că este foarte important să ne concentrăm asupra acestor chestiuni, întotdeauna având uh, în minte consumatorul și trebuie să ne concentrăm pe tot ce are legătură cu uh, combustibilul. Pe de-o parte, avem uh, un lanț de informare în ce privește consum, cons, combustibilii și uh, uneori se întâmplă să vedem că aceste informații nu corespund faptelor și creează prejudicii consumatorilor. Pe de altă parte, aceste informații false uh, fac rău și mediului, pentru că practic avem informații false în legătură cu consumul de carburanți și pe care de consecință și cu emisiile de noxe. Așadar, uh, mediul uh, suferă din acest motiv. Deci trebuie să avem informații corecte și transparență în ce privește componentele uh, combustibilului, compușii combustibilului și efectele pe care acest, aceștia l-au. De asemenea, cred că trebuie să stimulăm investițiile în tehnologiile avansate, pentru că sectorul uh, auto este un sector matur, dar mai are încă și posibilități de inovație prin uh, toate, prin intermediul tut, îmbunătățirii tuturor componentelor autovehiculor. Deci, cred că trebuie să acționăm pentru a avea uh, mașini, automobile mai eficiente, mai sigure, mai prietenoase cu mediul în care evoluează și cred că asta este direcția în care trebuie să mergem. Este foarte important, prin urmare, să examinăm profilul unui autoturism. Dacă un autoturism are un profil bun, atunci va fi un obiect de calitate și cred că trebuie să concentrăm acolo investițiile, nu numai pe partea de proiectare și design, ci și pe partea de componente menite să dea mai mult confort și mai multă siguranță. Există o tendință pe care Comisia o uh, semnalează în comunicarea sa și anume că mulți fabricanți uh, de automobile se concentrează pe exporturi pentru că, după cum știm, piața unică este în declin, piața auto este într-un declin din punct de vedere al cererii de autoturisme. Din fericire, în ultimele câteva săptămâni am avut o oarecare schimbare în această tendință, dar vorbind în general, sigur lucrurile variază de la țară la țară, dar în general vorbind suntem uh, într-un stadiu, într-o perioadă de regres al pieței auto-europene cu repercusiuni serioase. Așadar, trebuie să stimulăm exporturile, dar cred că trebuie să încercăm să stimulăm și cererea pe piața internă, pe piața unică europeană. Așadar, trebuie să examinăm politicile macroeconomice și, de asemenea, să încercăm să uh, stimulăm piața auto, ținând seama de aspectele de, negate uh, de protecția mediului. Trebuie să facem acest lucru împreună, pentru că dacă uh, fiecare țară acționează de una singură, în mod izolat, poate că va obține unele avantaje pentru cetățenii săi, dar nu va face altceva decât să uh, strice echilibrul, să schimbe echilibrul acestor, acestor activități, a, să afecteze echilibrul industriei auto în general. Așadar, pot exista avantaje pentru consumator, avantaje punctuale, izolate, dar nu am vrea să vedem că se face speculă sau că există concurență neleală. Și în fine, ultima chestiune, restructurarea sectorului. Este un sector care trece prin schimbări uriașe și vor fi și mai mari schimbări. Odată ce acest sector se va relansa pe piața mondială pe baza principiilor calității, inovației și siguranței. Deci restructurările implică zeci de mii de oameni care vor avea nevoie de susținerea noastră prin intermediul unei legislații corecte, uh, astfel încât chiar dacă chiar atunci când, chiar și atunci când încercăm să protejăm lucrătorii din acest sector, să folosim uh, mijloace comune și convergente între țările membre, mai degrabă decât să avem o politică divergentă, pentru că altfel, dacă vom avea această divergență, vom avea dumping social. Am spus că există unele elemente care încă nu sunt incluse în propunerea mea. Uh, vreau să vă citesc doar câteva, o să mă restrâng la câteva. Cred că ele ar putea îmbunătăți propunerea mea. De exemplu, uh, etichetarea de siguranță a uh, combustibilor. Trebuie să știm exact care sunt compușii combustibilor și asta trebuie făcut prin intermediul unei uh, etichetări corecte. Aceștia trebuie să uh, respecte normele europene și standardele europene și impactul asupra mediului. De asemenea, trebuie să armonizăm sistemele de finanțare uh, pentru cumpărarea vehiculelor, automobilelor. Am vorbit mai înainte de stimulare, de stimulente. Cumpărarea unei mașini se poate face și prin finanțare bancară și există diferite sisteme în diferite țări. Nu avem același sistem, știm asta, nu? dar cred că trebuie să încercăm să avem mai multă uniformitate în aceste mecanisme de finanțare și insist asupra faptului că acest lucru este la fel de important ca și cealaltă stimulante despre care am vorbit mai devreme. De asemenea, am vorbit despre investiții și nevoia de a uh, lua în considerare viitorul uh, sectorului uh, de auto prin utilizarea tehnologiilor avansate. Deci trebuie să ne gândim la politici industriale și să folosim mijloacele financiare pe care Uniunea Europeană le are la dispoziție. Horizon 2020, de exemplu. Acesta este un instrument și ar trebui să aibă un efect pozitiv asupra tuturor sectorilor industriale, inclusiv asupra acestuia. Și este un sector extrem de important pentru Europa, care face parte din identitatea uh, noastră. Acum, siguranța pe șosele. Pe, trebuie să ne uităm la regulile care guvernează siguranța și aceste reguli trebuie să fie uh, îmbunătățite. Termenul limită este 14 iunie pentru amendamente, deci avem timp să avem o discuție pe această temă și suntem gata să luăm în considerare opiniile raportorilor din umbră, acelea care sunt exprimate astăzi și acelea care îmi vor fi trimise prin e-mail. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Coferati, pentru Uh, rezumatul foarte bun pe care l-ați făcut. Acum avem aproximativ 10 minute pentru un schimb de opinii. Avem la 10 și un sfert o sesiune de votare, așa că haideți să mergem repede. Domnul Borisov, pentru PP. Domnule președinte, dragi colegi, aș dori să mulțumesc Comisiei IMPO, INCO pentru planul de acțiune, deoarece industria trece prin, prin vremuri grele. În textul pe care îl vom uh, pregăti, trebuie să ne arătăm sprijinul pentru industrie. Să nu uităm că este una dintre marile noastre industrie cu mai mult de șapte milioane, miliarde de uh, euro și care oferă foarte multe locuri de muncă, direct și indirect. Îi mulțumesc domnului Coferati pentru opinia sa, uh, pentru proiectul său de aviz foarte echilibrat. Informațiile false nu sunt bune pentru consumatori. Sunt de acord cu domnul Coferati că trebuie să avem uh, proceduri mai eficiente. Trebuie să îmbunătățim textul și voi propune câteva idei. În primul rând, este important să investim în inovații sociale, deoarece au un rol cheie de jucat în uh, industria auto în Europa. aproximativ 28 de miliarde de euro sunt cheltuiți în acest uh, um, domeniu anual. Este nevoie de diverse tipuri surse de finanțare. În al doilea rând, trebuie să ne asigurăm că cadrul legislativ este suficient de flexibil ca să acționăm rapid în reacție la diversele inovări. producătorii au foarte multe uh, facilități și trebuie să rămână în aceeași poziție. În al treilea rând, domnul Coferati subliniază importanța pentru cetățenii Europei. Este important să avem mașini uh, sigure și curate. În anumite state membre s-au introdus anumite stimulente financiare. Un al patrulea punct, importul și exportul. Exportul este o sursă netă de venituri. Avem o prezență bună pe piețele externe și trebuie să rămânem competitivi prin uh, implementarea de noi soluții. Trebuie să oferim noi soluții pentru industria automotivă. Trebuie să investim în mașini electronice, în infrastructură, în uh, combustibili alternativi. Voi înainta, voi depune amendamente în acest sens. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc și vă spun, domnule președinte. Domnul Kacimarkakis. Zunächst mal äh, Glückwunsch an Herrn Cofferati für Vă mulțumesc, domnule președinte. Doresc să-l uh, felicit pe domnul Coferati pentru acest raport care este unul uh, general. Eu vă asigur că voi propune câteva amendamente concrete, pentru că nu discutăm de sume foarte mici, ci despre cel mai uh, important sector industrial al Europa, o cifră de afaceri de 700 de miliarde de euro. Discutăm de locuri de muncă, de 190 uh, de locuri de uzină din Europa, deci este un sector industrial cu, foarte important este important, drept urmare, să fim precauți vis-a-vis -vis de acest sector, dar să și stabilim niște lucruri foarte clare. Când vine vorba, de exemplu, de punctul 2 și punctul 4, uh, combustibil alternativ. Cred că trebuie să devenim cât mai concreți. Autoturismele electrice. În Parlamentul European și în Uniunea Europeană a discutat foarte mult despre autoturismele electrice. Au fost uh, organizate foarte multe întâlniri la nivel înalt, inițiativă din partea tuturor guvernelor europene și care a fost rezultatul final? Zero barat. Cred că anul trecut s-au vândut uh, un, un, s-a vândut un număr infim de autoturisme electronice în uh, Germania și problema este legată de diferențele de prize între Franța și Germania, de exemplu. Este dovada clară că Uniunea Europeană nu funcționează când vine vorba de, loc, de lucrurile importante. Deci dacă nu putem ajunge la un numitor comun despre cum trebuie să arate o priză electronică pentru ca lucrurile să funcționeze, este clar că vorbim tot timpul despre lucruri mari, dar uh, nu trecem niciodată la acțiuni. Și am participat, de exemplu, la un eveniment din Berlin unde uh, Uh, cei invitați erau mai mulți decât numărul spectatorilor din sală interesați. Deci, domnule Coferati, cred că trebuie să facem ceva pentru a ajunge la o schimbare a parcului auto. Și cred că putem începe cu uh, parcul uh, instituțiilor publice cerem uh, statelor membre, de exemplu, să-și uh, schimbe parcul auto, să treacă pe autoturisme electrice. Și aici voi propune un amendament. Apoi, ce înseamnă obstacolele de, comerț, de în calea comerțului? Vine vorba de tot felul de piese de schimb și de modificare autoturismelor. Alături de noi este reprezentantul Comisiei Europene căruia i-am adresat foarte multe întrebări în acest context, Comisia nu își îngreunează deloc, uh, nu își îngreunează deloc viața, și anume cadrul legislativ, de fapt, împiedică comerțul de, cu piețe de schimb. Acest lucru se întâmplă mai ales în Franța și în Italia. În Italia, de exemplu, se poate folosi la nesfârșit cadrul legislativ uh, intern. Acest lucru înseamnă că Fiat Maserati și celelalte firme pot recurge la diferite măsuri pentru a nu recunoaște, de exemplu, conformitatea unor piese de schimb. Și, doamnelor și domnilor, dacă astfel creăm Europa și dacă, când vine vorba de detalii care pot fi folosite pentru a împiedica funcționarea pieței interne, atunci rezultatul este din nou clar și cer Comisiei să se implice activ în Italia și în Franța. Răspunsurile pe care le-am uh, primit din partea Comisiei până acum sunt foarte interesante din punct de vedere juristic, dar nu au niciun efect concret. Cred că cei care cunosc sectorul uh, autoturismelor știu foarte bine care este situația și sper că vom reuși să progresăm în cele din urmă și în acest sector. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna Riula! Da, ținând cont de faptul că nu mai avem foarte mult timp, nu mai doresc să intervin acum. Aș dori să fac câteva comentarii în calitate de raportor din umbră. În primul rând, am fost un membru al primului grup la nivel înalt, CARS, 21, care în 2005 și-a prezentat raportul. Cred că și Filip Jean se afla acolo atunci. Îl, îi urez bun venit din partea comisiei, domnule Filip Jean. Am fost singurul membru al Parlamentului implicat în acest uh, uh proces, alături de domnului Van Langer, care se află acum din nou în Parlament. Conferința președinților a exclus participarea membrilor Parlamentului uh, din uh, dezvoltarea acestor uh, acte strategice foarte importante. Au fost implicați nouă reprezentanți statelor membre. Practic, partenerii noștri de codecizie sunt implicați în această discuție alături de multe alte ONG-uri și de părți interesate din industrie. Cred că ar fi bine, normal, ca membrii Parlamentului să continue să fie implicați în acest proces. Dragi colegi, acest lucru nu este în controlul meu, trebuie să discutați acest lucru cu grupurile dumneavoastră politice. Cred că o parte a acestei probleme în această industrie este că trebuie să înțelegem dinamica și să o studiem. Așadar, aș dori să mai spun că am lucrat și 30 de ani în industria automoto, este cariera mea principală, sunt un inginer care a lucrat pe uh, Uh, uh, automobile. Imediat vom începe votarea, așa că voi fi succint. Sunt complet de acord cu ceea ce a spus colegul Iorgo și cred că domnul Coferati ne-a prezentat câteva puncte de vedere ale consumatorilor. Voi mai vorbi despre acestea și altă dată. Domnilor și domnilor, noi suntem responsabili pentru aprobări. Cum uh, operează aceste lucruri în ceea ce privește uh, părțile de rezervă. Domnul Ceațimarcachis vorbește cu altcineva acum, așa că îi voi, voi prezenta comentariile ulterior. Mai este vorba și de un regulament uh, internațional, având în vedere acordurile de liber schimb pe care le avem pe masă, mai ales acordul cu SUA. mai mulți membri acestui, al, ai acestei comisii mi s-au adresat cu privire la felul în care a fost pus la punct regulamentul internațional. Parlamentul și-a manifestat în mod consecvent interesul cu privire la evoluțiile în acest domeniu. Salut mai ales dezvoltările noi ale Comisiei din acest raport. Trebuie să atragem atenția, atenția asupra acestora. Aș dori să vă mai atrag atenția și asupra faptului că mm, Comisia se referă la foarte multe implementări, eh, prevederi de punere în aplicare. Trebuie să salutăm cu adevărat și aceste lucruri. Trebuie să continuăm să monitorizăm ce se întâmplă în acest domeniu prin munca comisiei noastre. Vă readuc aminte că această comisie a fost uh, foarte doritoare să ia în considerare și companiile mai mici, să aibă acces, să nu aibă probleme în accesarea pieței. Observ de asemenea că se va analiza întreaga uh, supravegherea pieței, având în, și acest lucru este foarte relevant, având în vedere că vom discuta noua propunere pentru supraveghere generală a pieței și va fi, va fi interesat să vedem cum se suprapun cele două aspecte. Există mai multe fire de gândire aici pe care ar trebui să le luăm în considerare. Domnul Coferat este conștient de faptul că vom dori să facem contribuții valoroase. Domnul Coferati ne-a vorbit și despre mașinile uzate. S-a vorbit despre un uh, studiu cu privire la mașinile de mână a doua. În opinia mea, ar trebui să includem încurajări explicite pentru statele membre ca aceste autovehicule să fie incluse în testările anuale, ca să putem rezolva problemele care survin în acest domeniu al mașinilor de mâna a doua. Aștept să cooperez cu domnul Coferati. Cred că domnul Filip Jean, nu știu dacă are ceva de spus. Doriți să interveniți ulterior? Bine. Vă mulțumesc foarte mult, oricum, pentru că ne-ați că sunteți aici. Domnule Coferati, doriți să vorbiți în încheiere? Vă mulțumesc, domnule președinte, însă nu voi mai vorbi despre problemele de uh, fond. Le voi lua în considerare, după cum am văzut, anumite capitole vor fi supuse uh, dezbaterii foarte încinse. Aici este vorba mai ales despre viitorul tehnologiilor, despre mașinile electrice, Foarte pe scurt, însă, aș dori să le mulțumesc acelor colegi care au făcut comentarii. Mă voi folosi de ele în amendamentele pe care le voi propune și, bineînțeles, voi discuta pe marginea lor. Aș dori să spun că sunt de acord cu dumneavoastră, domnule președinte, vis-a-vis -vis de ceea ce ați spus cu privire la aceste texte. Este nevoie de cooperare Textul cu privire la construcția de nave a fost uh, pus la punct, a fost redactat cu ajutorul uh, membrilor Parlamentului. Sectorul auto este mai mare și, într-adevăr, cred că prezența noastră în această dezbatere este foarte importantă. Este chiar și mai necesară decât în sectorul naval. Și este important pentru comisie să înțeleagă acest lucru și să știe ce avem de spus. Din punctul de vedere al grupului meu politic, voi sprijini punct, uh, poziția dumneavoastră, domnule președinte. Vă mulțumesc foarte mult. Probabil că vom introduce acest lucru și la rezoluție. Bun. Vă rog să faceți liniște. Vom avea o scurtă tură de votări în această dimineață avem un punct pe care vom vota proiectul de aviz al domnului Corea de Campos cu privire la eficientizarea pieței interne a energiei. Domnule Campos, doriți să spuneți ceva? Nu? Bine. Să trecem direct la votare, așadar vom vota și electronic. Sper că aveți cardurile la dumneavoastră. Nu dacă doamna din noua colegă are. Dacă avem voturi la egalitate, va trebui să numărăm. Aveți un card foarte bine. Să începem așadar compromisul, amendamentul de compromis 1, pentru, împotrivă, e cineva împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem așadar la 7, care va deveni un nou aliniat. Încep votul la amendamentul 7. S-a deschis votul. Well, what about Okay. Uh, and... Doamna Pietikainen a avut un comentariu bun, comentariul s-a închis, se respinge. Trecem la amendamentul 8 de când, din partea raportului pentru, împotrivă, se, se adoptă. Amendamentul de compromis 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem așadar la amendamentul 13 al raportorului. Se deschide votul la 13. You're in favor. No, you're against. You're against. Your group is against. The vote's closed. S-a închis votul. Se respinge. 14 din partea domnului Corea de Campos. Să vedem dacă putem face fără, pentru, vă rog ridicați mâinile, ce împotrivă, nu sunt sigur, va trebui să verificăm. Amendamentul 14, am deschis votul. Vă rog să votați mai repede, să închis votul, se adoptă 20 la 15. Amendamentul 15, pentru, liberalilor pentru? Nu, cred că va trebui să verificăm. E foarte strâns votul. 15 așadar. S-a închis votul. Cineva n-a votat. Se respinge. Am numărat și votul dumneavoastră? So, so, uh, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, se respinge așadar. Amendamentul 16, ca o adăugire, pentru împotrivă se adoptă 17 din partea raportului pentru, împotrivă, se adoptă 18 pentru, împotrivă, se adoptă 19 pentru, împotrivă, se adoptă 20 pentru, împotrivă, se adoptă 21 pentru, împotrivă, se adoptă 22 pentru, împotrivă, se adoptă 23 pentru. Să deschidem votul aici. Cred că e foarte strâns. Amendamentul 23. S-a, des- s-a închis votul. Se adoptă 21 la 15 comprom- amendamentul de compromis 3, vot pe părți, cerut de către PP, partea 1, pentru, împotrivă, se adoptă. Partea 2, pentru, pentru, împotrivă, se respinge în mod clar. Trecem la amendamentul de compromis 4, pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 31, pentru. Cred că va trebui să verificăm electronic. 31. Să deschis votul. Ok. Uh, the vote is closed and that's rejected. Se respinge. 32 pentru, împotrivă, se adoptă. 33 cu amendament oral din partea domnului Manders pentru, împotrivă, se adoptă. 34 pentru. Cred că va trebui să verificăm, este foarte strâns votul. S-a deschis votul la 34. S-a închis votul, se adoptă. Amendamentele compromis 5 vot pe părți cerut de către grupul ALDE. Partea 1 pentru, împotrivă, se adoptă. Partea 2 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul. Trecem acum la amendamentul 38. Pentru. Se deschide votul electronic la 38. Right. The vote is... S-a închis votul. Se respinge. Trecem la votul final asupra proiectului de aviz. Am deschis votul. Yeah, yeah, yeah. The vote is closed. Votul s-a închis. Se adoptă 34 la 1. Vă mulțumesc foarte mult. 35 de fapt. Mulțumesc foarte mult raportorului. Sunt sigur că ne va prezenta opinia la ITRE. Acum trecem un, la un vot unic cu privire la rezultatul trilogului, cu privire la codul vamal al, al Uniunii. Sunteți familiarizat cu acestul? Domnule Grip se află aici, doriți să spuneți ceva? Nu? Foarte bine. Toată lumea știe despre ce este vorba, aș dori să deschid votul. S-a deschis votul electronic cu privire la codul vamal al Uniunii. Reformare. Vă rog să votați. Votul s-a închis. 33 voturi pentru și o abținere. Niciun vot împotrivă. Vă mulțumesc, doamnele Grip. Acum acest uh, raport va trece în plenară. și comisarul se află aici, urmărește cum evoluează chestiunea. Aș dori să îi mulțumesc lui Morislav Zelinski pentru cooperarea cu noi. Nu știu dacă este cineva și de la Consiliu, dar, să, dar le mulțumesc și lor. Iar acum vom trece. Am terminat cu votările pe astăzi, dar vă rog să vă duceți mâine la 10 cardurile. Vom vota cu privire la alte rapoarte, inclusiv cel al domnului Fox. Cei care n ați fost aici mai devreme, aș dori să vă readuc aminte că votul cu privire la embarcațiunile de agrement a fost amânat. Vom aștepta rezultatele discuțiilor de vineri. Trecem la audiere. Toți cei care nu doresc să rămână, vă rog să părăsiți sala în liniște, deoarece avem o audiere importantă până la 12 jumate. Vă rog, liniște în sală. Le urez bun venit, mai ales celor care ne ascultă online. Fiți bineveniți! Vă rog să faceți liniște în sală. Uh, so I welcome anybody who's uh, logged in to watch us. Bun venit tuturor care ne urmăresc pe internet. Ne bucură și prezența tuturor celor care sunt uh, interesați de această audiere. Puteți să luați contactul cu noi pe internet și mă, sunt convins că și raportorii așteaptă cu nerăbdare remarcile dumneavoastră. Haideți să mergem mai departe acum. Salut alături de noi pe toți experții cu care vom avea o discuție astăzi și vă atrag atenția asupra faptului că toți membrii acestei comi- comisii și cei prezenți în, uh, în uh, sală au o copie cu lista vorbitorilor și cu CV-urile tuturor invitațiilor. Nu doresc să citesc aceste CV-uri, însă doresc să spun bun venit uh, lui Monique Goyens și celorlalți colegi, domnul Van Buren, și ceilalți experți care au mai participat la alte audieri, domnul Rassler, desigur, bine ați revenit la comisia noastră. Cred că ultima dată când am uh, întâlnit am discutat uh, standardele. În plus, doresc să o salut pe doamna Spânu. Nu, dumneai nu este astăzi alături de noi, Doresc să salut echipa de la DJ, DJ Sanko și DJ Enterprise. Ce intenționez să fac acum este să dau cuvântul pentru remarci introductive celor două raportoare. Cred că doamna Șaldemose va fi prima, va fi urmată de doamna Pieti Kainan, după care vom începe prima parte a audierii despre siguranța produselor pentru consumatori și acum avem remarcile introductive a doamnei Șaldemose și doamna Petikainen. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doresc să spun și eu bun venit tuturor vorbitorilor de astăzi. M-am gândit la ce ar trebui să spun astăzi, însă, ținând cont de faptul că avem atât de puțin timp pentru această audiere, nu doresc să comentez propunerile făcute de comisie, pentru că voi avea ocazia să fac acest lucru mai târziu. Doresc pur și simplu să vă spun că Intenția mea este să echilibrăm cât mai bine această legislație, să ținem seama de necesitățile consumatorilor, în același timp de interesele societăților comerciale, pentru ca piața internă să funcționeze cât mai bine. Mi-ar fi plăcut să fi auzit niște lucruri și din Statele Unite ale Americii, pentru că uh, Um, eventual nu ar trebui să ne aliniem legislația, ci să învățăm unii de la alții și mi-ar fi plăcut să avem alături de noi și reprezentanți din Statele Unite ale Americii. În rest, aștept cu nerăbdare să aud uh, prezentările și să particip la discuția care va urma. Îmi pare rău, uh, intensitatea luminii a scăzut tocmai la sfârșitul discursului dumneavoastră, nu este nicio indicație a calității acestuia. Vă mulțumesc. Îi uh, mulțumim doamnei Șaldemose pentru uh, munca pe marginea raportului din propria inițiativă despre siguranța produselor. Cred că foarte multe persoane știu că una din inițiativele a comisiei noastre a fost să uh, redactăm politicile necesare înaintea comunicării venite din partea Comisiei Europene, Comisia Europeană care a recunoscut, de fapt, calitatea muncii defusă de doamna Șaldemose. Cred că este o practică foarte importantă care ar trebui să fie luată drept exemplu și de celelalte comisii parlamentare. Și acum, doamna Petikainen, vă dau cuvântul în calitate de raportor pentru supravegherea pieței. Vă mulțumesc și eu voi fi foarte scurtă. Îmi cer scuze în primul rând pentru că va trebui să plec, pentru că sunt raportor de, din umbră uh, într-un trialog voi participa însă la a doua parte a audierii noastre în care vom discuta despre această parte dedicată supravegherii pieței. Acest dosar este unul crucial datorită siguranței pentru consumatori și datorită fiabilității pieței interne care trebuie să funcționeze fără să fie impuse poveri suplimentare, mai ales din punct de vedere birocratic este un element foarte important și pentru strategia Uniunii Europeană 2020, cum vom, reuși, cum vom reuși să ajungem la un proces de producție cât mai inclusiv în Europa. Toate lucrurile sunt legate de reglementarea siguranței produselor și, și mai important, care sunt uh, capacitățile noastre de a monitoriza respectarea obiectivelor pe care le-am impus sau, într-un mod uh, neintenționat, îi favorizăm pe cei care nu respectă, nu respectă regulile în locul celor care recur la cele mai bune practici. Sunt de acord cu remarcile doamnei Șaldemose. Este foarte important uh, nu neapărat să avem o aliniere între legislația europeană și cea din Statele Unite, dar să înțelegem cum funcționează reglementarea pieței în uh, Statele Unite ale Americii. Nu trebuie să uităm că există o legătură cu acordul de liber schimb, deci trebuie să, ca aceste două aspecte să fie cât mai coordonate. Acum aștept cu nerăbdare această audiere foarte bună și să văd care sunt comentariile dumneavoastră care se vor dovedi utile pentru munca noastră. Vă mulțumesc, vă mulțumesc uh, pentru că ați dat dovadă de leadership pe aceste dosare. Și acum inițiem prima sesiune care va dura până la 11.30. Vom discuta despre aspectele legate de siguranța pro, uh, produselor din propunerea Comisiei, sporirea nivelului de siguranță, în același timp echilibrând necesitățile tuturor celor care produc aceste produse. Sunt sigur că vom aborda mai multe puncte în această discuție. Fiecare dintre vorbitori va avea la dispoziție 5 minute și vă vom cronometra. După cum a spus deja doamna Schaldemose, am uh, încercat am invitat un invitat de la Ambasada Statelor Unite, din păcate dumnealui nu a putut uh, veni. Drept urmare, alături de noi astăzi sunt Moni Goyens, director general de la BEUC, Mișcarea Europeană pentru Consumatori. Cred că nu mai are nevoie de o introducere în această comisie și audiența de pe internet cred că o cunoaște foarte bine. Apoi Jean-Philippe Monfort, un uh, specialist în uh, elemente legate de siguranța uh, produselor, a consiliat foarte multe societăți și s-a ocupat de multe aspecte legate de siguranța produselor. Emily Pruze, un lider în, în acest dosar la Eurocommerce, o organizație cu legături strânse cu consumatorii, și apoi președintele industriilor de mobil, Confederației Industriilor de Mobile din Europa, domnul Wisner. Vă mulțumesc tuturor pentru că ați venit alături de noi și începem cu doamna Goien să aveți la dispoziție 5 minute. Vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru invitație, bună ziua tuturor, desigur. Siguranța pentru consumatori este un element major în politicile pentru consumatori și reprezintă o prioritate politică. Am la dispoziție doar 5 minute și este imposibil ca în cadrul unui pachet atât de cuprinzător să îmi expun în totalitate părerile. Am pregătit poziția noastră împreună cu ANEC și aveți documentul acesta la dispoziție, veți găsi mai multe detalii în el. Doresc să mă refer la 4-5 puncte cheie. Avem atitudini diferite față de acest pachet. Salutăm unele îmbună- îmbunătățiri, însă avem și anumite îngrijorări. În primul rând, prima îngrijorare, legislația actuală reprezintă o piatră de hotar pentru că a fost considerată ca fiind o plasă de siguranță. Uh, de fiecare dată când nu există o legislație aplicabilă, atunci pachetul respectiv, uh, pachetul actual a putut fi aplicat. În propunerea actuală am identificat o modificare a tonului și acest, această idee ca o legislație orizontală să fie o plasă de siguranță dispare. Pur și simplu respectarea regulilor sectoriale este considerată a fi suficient pentru ca un produs să fie introdus în mod legal pe piață. Considerăm că acest lucru nu este adevărat. Există unele elemente unde o legislație sectorială nu este suficientă pentru a rezolva elementele de siguranță. O a doua îngrijorare se leagă de dispariția principiului uh, precauției. Pentru noi acest lucru este un semnal de alarmă. Poate este un lucru de la sine înțeles, însă am preferat ca această precizare să se facă în text, pentru că dacă există un risc, dacă există o suspiciune legitimă dacă există anumite dovezi, atunci autoritățile naționale trebuie să fie obligate să intervină pentru a proteja siguranța consumatorilor. Salutăm în uh, propunere faptul că regulamentul cere, o, cere măsuri uh, mai eficiente de punere în aplicare. Acestea devin obligatorii și permanente, lucru care nu se întâmplă în sistemul uh, actual. Aceasta este o caracteristică importantă a propunerii și să sperăm că ea va fi respectată în întregul proces legislativ. Salutăm de asemenea prevederile din regulament referitoare la îmbunătățirea sistemului trasabilității produselor, mai ales faptul că numele și adresa producătorului și a importatorului trebuie să fie uh, făcute publice și uh, salutăm regula One Up, One Down. Cu toate acestea, nu considerăm că țara de origine uh, îmbunătățește lucrurile. De fapt, duce la mai mare, o mai mare confuzie între consumatori. Cred că această nouă propunere este o ocazie care uh, poate înșela foarte mulți consumatori, considerând că trebuie să se recunoască la această etichetă, etichetă la acest slogan CE, pentru că îi dezinformează, nu conține nicio informație despre siguranța produselor respectiv sau despre testele făcute de părți terțe. Considerăm că acest pachet legislativ reprezintă o bună ocazie pentru a renunța la această etichetă, pentru că ea nu reprezintă un instrument de oferire a informații pentru, pentru consumatori și Ultimul aspect este unul uh, amintit și de doamna Șaldemoz. Este foarte important să nu ne limităm doar la uh, Uniunea Europeană. Trebuie să ținem seama de ce se întâmplă pe piețele globale și din acest punct de vedere ne îngrijorează uh, negocierile care se poartă acum uh, cu Statele Unite ale Americii. Noi considerăm că unele reguli din acest domeniu al uh, protecției consumatorilor uh, sunt uh, în pericol datorită negocierilor purtate. Din păcate, societatea civilă nu are acces la informațiile relevante ale acestor negocieri și sperăm că Parlamentul European este instituția care se va asigura că siguranța consumatorilor nu va fi amenințată de negocierile purtate cu partenerii transatlantici. Vă mulțumesc. V-ați referit la foarte multe puncte importante care vor reveni mai târziu. Aduc aminte membrilor comisiei că vom avea suficient timp pentru a pune întrebări. Vă mulțumesc. Acum îl vom auzi pe domnul Jean-Philippe Monfort, partner, partener la Meyer Brown. Cred că, din nou, uh, vom stinge lumina Domnule Monfort, 5 minute. Uh, my experience is that of a... Mulțumesc, domnule președinte. Experiența mea este cea unui uh, om implicat în uh, chestiuni practice în relația cu companiile care își analizează siguranța produselor pe care le introduc pe piață și uh, eu încerc să le ajut prin evaluări de risc, notificarea către autorități și retragerea unor produse atunci când este nevoie. După cum știți cu toții, companiile se confruntă cu multe eh, reglementări complexe la diverse niveluri și ce trebuie să eh, știm noi este că își concentrează cât mai bine resursele și asta ar trebui să fie politica Uh, fiecare companie și ar trebui să fie concentrată pe siguranță. Pentru asta e nevoie de un cadru legal clar și transparent și care conține uh, obligații uh, proporționale. Și mă voi concentra asupra acestor aspecte în cele 5 minute pe care le-am astăzi. Așadar, mai întâi, clarificarea cadrului juridic. Cred că cadrul actual pe care îl avem directiva uh, privind uh, siguranța produselor și tot pachetul privind uh, calitatea bunurilor de consum. Pachetul acesta legislativ e foarte stufos și complex și greu de înțeles chiar și de specialiști ca mine și Cred că propunerea Comisiei de a avea o singură, de o, un singur regulament de supraveghere a pieței este o idee bună. Sigur că există loc și de îmbunătățiri în ce privește claritatea regulamentului, mai ales în uh, ce privește legătura între regulamentul privind siguranța produselor de consum și legislația armonizată a Uniunii Europene. Dacă vă uitați la text, vedeți că unele sectoare sunt complet exceptate de la CPSR, de exemplu, medicamentele, sunt sectoare care nu sunt reglementate și, prin urmare, sunt complet ă, acoperite de directivă și apoi de regulament, mă scuzați, și apoi sunt uh, uh, unele domenii care nu sunt reglementate, dar uh, intră în uh, area de aplicare. Și asta e foarte confuz. Articolul 2.4 spune că capitolul 2 până la 4, uh, care se referă la obligațiuni, nu se vor aplica la produse legate de sănătatea umană uh, și întrebarea este ce înseamnă asta în practică. Asta înseamnă că se fac excepții uh, și la cosmetice sau la uh, jucării se aplică asta oricărei legislații care are prevedere echivalente, cine decide care este echivalența sau oricărui, se aplică oricărui sector care este supus uh, unor cerințe legate de sănătatea și siguranța umană. Cred că avem nevoie de mai multă claritate și a sugera că ori regulamentul să fie singura legislație care specifică obligațiunile operatorilor și toată lumea să se uite la acestea și să știe care sunt obligațiile, ori să avem toate acele prevederi uh, în legislație armonizată, astfel încât dacă ești din domeniul cosmetic, atunci te uiți numai la regulamentul privind cosmeticele și nu se mai aplică și alte uh, legi. Cred că e un punct important la care trebuie să reflectați. Eu personal cred că ar trebui ca regulamentul uh, privind siguranța să fie principalul regulament și a scoate din regulamentul privind cosmeticele sau uh, cel privind jucăriile acele prevederi care ar trebui să fie în acest regulament privind sănătatea și siguranța profesională. Putem vorbi despre multe cerințe, vă voi concentra doar pe câteva. Mai întâi, e vorba de abordarea bazată pe risc. Aceasta a fost una dintre teme. Cred că există o distinție importantă între conformitate și siguranță. GPSD-ul se referă la siguranță sau la conformitatea cu cerințele de uh, siguranță. Apoi, noul regulament introduce un nou limbaj care vine din pachetul privind bunurile de consum, începește conformitatea și cred că există o limită dificilă, o limită fină între ele și asta face ca operatorii să aibă mari dificultăți în a lua decizii. Și de asta cred că ar trebui să ne întoarcem la ideea GPSD, că acest regulament e legat de siguranță și nu de uh, Uh, conformitate. Sunt două concepte diferite. În ce privește distribuția corectă a uh, fondurilor pe lanțul de distribuție, mă gândesc că dacă am luat prevederile acestea așa cum sunt ele, ar fi foarte dificil, mai ales regula distributorilor. Atunci când ei se confruntă cu un produs care poate fi nesigur, cred că principala lor obligație ar fi să contacteze fabricantul și apoi aceștia să trebuiască să facă o evaluare de risc și să vadă dacă prioritățile sunt sigure sau nu. Distributorii trebuie să notifice autoritățile dacă ele au obligație să facă asta. Cred că asta va uh, crea confuzie. Noi vom uh, opri uh, Um, producătorul, odată ce produsul intră în RAPEX, în sistemul RAPEX, să își facă propria analiză și să de ce trebuie să facă. Văd că mi-am uh, depășit timpul. Voi face un comentariu final de natură personală. Aș sugera că e posibil ca pentru operatori să, ca operatorii să notifice produsele nesigure, nu în mod necesar la nivel național, dar ar putea să o facă la Comisia Europeană. Cred că Comisia Europeană are foarte multă experiență și cred că atunci când avem de-a face cu Uh, probleme globale cum au existat în trecut, deci când uh, e, ai de-a face cu autoritățile chineze, americane, braziliene, să trebuiască să selectezi un stat membru nu are sens. Și comisia ar fi, ar fi o posibilitate, adică ar fi mai bine ca uh, companiile să notifice produsele uh, atunci când există o problemă pan-europeană. Vă mulțumesc foarte mult. Președintele, mulțumesc foarte mult pentru că ați uh, stabilit aceste puncte și cred că sunt o serie întreagă de puncte pe care ar trebui să le abordăm uh, legate de principiul precauției. O să așteptăm uh, opinia noastră mai târziu. Am spus mai devreme că există copii ale acestor uh, diapozitive pe care le puteți examina. Trecem acum la doamna Grize de la Eurocomas, care ne va vorbi despre perspectivele lor în legătură cu această propunere. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș vrea să subliniez faptul că noi urmărim aceleași obiective da, și anume de a avea numai produse sigure pe piața europeană și pentru asta trebuie să uh, raționalizăm sistemele, produsele și mai ales rolul și responsabilitățile fiecărui actor public și privat. Fiecare trebuie să știe rolul și să aibă o, o poziție echilibrată și clară. Deci dați-mi voi mai întâi să subliniez câteva elemente. Un uh, magazin poate avea mii de produse care să vină de la foarte mulți fabricanți, mici sau foarte mari și de asemenea dincolo de aceste produse, mai sunt și uh, produse, așa numitele produse on-brand, deci cele care sunt făcute chiar de cei care le vând. Uh, deci, uh, presupunem că aceste companii își asumă responsabilitate și de producător și de distribuitor pentru produsele pe care le ia de la alți fabricanți și de la importatori și uneori are și responsabilități de import pentru că poate să fie un importator de produse. Așadar, e un cadru diferit de responsabilități, depinzând de acoperirea legislativă a produselor, dacă sunt alimentare sau nealimentare, produse armonizate sau non-armonizate. Deci astăzi mă voi concentra pe obligațiile legate de distribuire. Și obligațiile prezentate pe acest slide ar putea fi considerate ca niște cerințe comune pe care trebuie să le îndeplinim uh, odată ce pachetul acesta va fi adoptat. Dar ce înseamnă acest lucru în mod concret? Deja avem experiența acestor reguli, noua directivă privind siguranța jucăriilor și care intră în vigoare. Și aici deja ne confruntăm cu multe dificultăți și provocări. Dați-mi voie să ilustrez acest comentariu. Dacă iau o jucărie, distribuitorul trebuie să verifice dacă produsul are uh, anumite marcaje, marcajul ECE, numele producătorului și adresa. Și aceeași obligație există în pachetul uh, de siguranță pentru produsele non-armonizate. Însă această obligație a fost interpretată în mod divergent în Europa și unele autorități uh, de piață cer distribuitorii să verifice existența a multor etichete și uneori și uh, veracitatea acestora. În al doilea rând, nu avem informații pentru a evalua conformitatea produsului cu toate standardele. Deci nu știm, nu putem uh, spune dacă un produs este, și are o etichetă corectă sau nu. Deci avem nevoie de informații tehnice. Acest tip de documentație ne creează multe probleme cu partenerii noștri de afaceri, inclusiv probleme de confidențialitate. Imaginați-vă Apple, că Apple ar da toate aceste informații tehnice către Carrefour, de exemplu, nu se poate așa ceva. Așadar, uh, aceste costuri vor fi legate de adecvarea la piață, vor trebui transmise mai departe cumpărătorului și asta nu va duce la mai multă siguranță pe planul, pe uh, planul uh, distribuției. Sigur, cel mai ușor e distribuitorul. Distribuitorul este cea mai ușoară țintă, însă începește produsele. Evident, producătorii uh, vor să-și păstreze siguranța, uh, detaliile legate de siguranța produsului pentru că vor să nu și piardă informațiile uh, confidențiale pe care le au de producție. Și Comisia a înțeles nevoia unei definiri exacte și clare acestor cerințe și anume că distribuitorul nu mai trebuie să păstreze documentația tehnică, ci trebuie să se asigure că elementele care permit o identificare rapidă a operatorului care a pus produsul pe masă există, pe piață există și putem trece mai departe. Dacă distribuitorii au o listă clară de obligațiuni și anume că trebuie să verifice uh, anumite aspecte ale produsului, asta va duce la eliminarea riscului de interpretare divergență la fel pentru același eh, drepturi de proprietate intelectuală va fi mai eficient să păstrăm documentația tehnică și să fim gardienii informației în Europa. Recunoașterea reciprocă. Susținem com- complet decizia Comisiei Europene de a crea o, o piață europeană, un forum european eh, și de a avea o mai bună raportare de la statele membre. Și vrem să facem asta prin implicarea uh, afacerilor în sistemul EMSF. Însă începește rapoartele de test odată ce produsul meu este vândut în Franța. De ce trebuie să fac același test din nou ca să-l vând și în Spania? Trebuie să refacem încrederea în, toate, în, în toți actorii implicați în procesul de siguranță. Ultimul diapozitiv. Pentru a introduce cazurile izolate în regulament, Eh, trebuie să încercăm să eliminăm obstrucțiile din sistem. Comunicarea digitală ar trebui să fie permisă ca și comunicarea documentației în limba engleză și în fine origin, originea, originea bazată pe reguli vamale nu poate fi un instrument pentru trasabilitate pentru că va fi eh, va crea confuzii. Sigur, nu am menționat toate preocupările noastre, dar ideea astăzi a fost să subliniem clar nevoia de proporționalitate și de mai multă coerență și uh, salutăm oportunitățile pe care le prezintă acest pachet de a simplifica și a raționaliza legislația europeană pentru uh, mecanismele noastre de siguranță. Vă mulțumesc foarte mult. Președintele, mulțumesc foarte mult. Și apoi, ultimul vorbitor, domnul Marco Swinner, care este președintele Confederației Industriei uh, Europene a Mobile. Cred că și dumneavoastră aveți unele diapozitive. Um, I'm very grateful. Mulțumesc, domnule președinte. Vorbesc în calitate de președinte al uh, Confederației uh, Industriei uh, de Mobilă din uh, Europa. Vorbesc însă și în calitate de producător austriac de mobilă, care asigură calitatea și siguranța uh, produselor de zi, în fiecare zi. Suntem responsabili pentru fiecare greșeală. În calitate de producător ne, sim, ne simțim obligați să luăm uh, toate măsurile necesare ca să evităm uh, vătămările cauzate de probleme de, securi- de siguranță a produselor. Aș dori să fie foarte clar, industria mobilei din Europa salută propunerea, este inovatoare, este un instrument uh, foarte important pentru protecția consumatorilor și este un instrument util, practic, pentru funcționarea pieței interne. Salutăm mai ales identificarea și indicarea originii. Dați-mi voi să vă explic de ce. În primul rând, trebuie să oferim mai multă transparență consumatorilor. S-au schimbat vremurile și comportamentul consumatorilor s-a schimbat. Aceștia doresc mai multe informații din partea industriei. Producătorii trebuie să fie mai uh, transparenți cu privire la unde își produc uh, bunurile și uh, consumatorii au, au dreptul la o alegere informată. Sub nicio circunstanță nu trebuie să fie ținuți în întuneric. Marcarea originii le va oferi informații suplimentare. Fiecare consumator ar trebui să știe de unde provine bunul pe care îl uh, folosește sau se gândește să-l folosească. Trebuie să aibă mai multe informații despre standardele sociale și de mediu. Astfel, consumatorul va putea să facă o alegere liberă, dar informată. Care este realitatea în uh, sectorul mobilei? Din ce în ce mai mulți producători ne raportează că sunt constrânși să înlăture orice fel de informație despre mobilă, tocmai pentru a elimina orice fel de formă de identificare pentru, pentru consumator. Mai multă informație înseamnă mai multă transparență dar transparența crește oare siguranța produselor? În industria mobilei, da, deoarece identificarea țării facilitează procesul de supraveghere a pieței și de identificare a producătorului. Este important pentru noi faptul că crește și responsabilitatea de la nivelul producătorilor. Consumatorul îi poate ține responsabil pe agenții economici de conformitatea produselor pe care le fabrică. Mai ales în industria mobilei, producătorul este unicul responsabil pentru toate măsurile care asigură siguranța produselor, testări, certificări, rechemări și așa mai departe. Trebuie să ne asigurăm însă că din punctul de vedere al industriei mobilei, că toți producătorii au aceleași responsabilități. Nu susținem așadar protecționismul. Vorbim aici despre o concurență loială. Fiecare producător trebuie să aibă aceleași responsabilități. Astfel, vom asigura siguranța produselor. În plus, aș dori să vă gândiți și la faptul că identificarea, trasabilitatea produselor și identificarea originii vor uh, fi un avantaj și pentru industria europeană. S-a, discut și, s-a discutat și aici, la comisie, despre faptul că o bază industrială puternică este esențială pentru Europa puternică. Este nevoie de astfel de măsuri pentru a asigura competitivitatea industriilor noastre. Vorbesc așadar din partea industriei mobilei pentru a sublinia importanța unei propuneri bine construite. Poate fi ameliorată, însă este, o, este un text bun atât pentru industrie cât și pentru consumatori. Domnul președinte, bun, mulțumesc foarte mult pentru aceste aspecte foarte interesante și importante. Acum voi uh, da cuvântul membrilor pentru comentarii și întrebări. Întrebările pot fi adresate diversilor membri din uh, diversilor invitați iar apoi voi da fiecăruia dintre invitați cam un minut pentru răspunsuri. Doamna Șadelmose are întrebări, apoi și domnul Baldasare este aici, dacă are întrebări, el este raportor din umbră, din partea PPA. domnul Kreutzmann se pare că nu este aici, doamna Râle este aici, domnul Fox este aici, de asemenea. Doamna Șadelmose, vă mulțumesc foarte mult. În primul rând, mulțumesc că ne-ați prezentat ideile și, și comentariile dumneavoastră în 5 minute. A fost foarte bine așa. Dar aș dori să discut mai în detaliu cu dumneavoastră, consider că este important acest lucru. Am o întrebare pentru toți. În primul rând, Monic, ați spus că este important principiul precau precauției în legislație. Sunt de acord. Ați fi satisfăcută dacă am, avut, am, dacă am avea acest principiu și o definiție a riscului serios? Credeți că astfel am uh, răspunde la grijile dumneavoastră? Domnul Monfort, este foarte interesant este foarte interesantă abordarea pe bază pe risc. Credeți că e posibil să avem atât idei privitoare la conformitate și siguranță în legislație? Poate ați putea discuta mai mult cu privire la uh, punctul dumneavoastră de vedere vis-a-vis -vis de acest aspect. Nu sunt sigur că am înțeles. Vorbiți de fapt despre scăderea obligațiilor din noul cadru legal, domnule Pruze, atunci când vine vorba de distribuitori. Dacă așa este, atunci nu sunt de acord, dar dacă este o problemă de clarificare, ce înseamnă, de exemplu, verificarea informațiilor de la uh, producători, atunci cred că putem ajunge la teren comun. Când vorbim de noul cadru legal, chiar și de decizia 768, v am dorit să ne asigurăm că există aceeași obligație pentru toți agenții economici. Dacă nu găsim producătorul, atunci e important. Dacă nu găsim importatorul, atunci distribuitorul are um, responsabilitatea. Vă rog să detaliați. Și o ultimă întrebare pentru domnul Wisner. A fost foarte interesant de auzit. Chiar am auzit că ați spus că nu aveți sugestii pentru schimbare am, mi s-a părut o prezentare foarte utilă. Vă mulțumesc foarte mult. Domnul Baldassari, doriți să faceți comentarii? Da, mulțumesc, domnule președinte. Apreciez foarte mult prezentările experților, însă am o întrebare. Comisia a prezentat un pachet care răspunde în mod adecvat nevoii unui cadru unic de supraveghere pentru produsele de pe piață. Aici intră și lucruri cum ar fi produsele pentru consumatori și care nu sunt pentru consumatori. Distinția este clară. Mi se pare, mi se pare ciudat, însă, un lucru. Găsim câteva aspecte în noul pachet și așadar îi voi întreba pe experți, este oare cu adevărat posibil să facă o distinție între produsele pentru, producă, pentru consumatori și produsele care nu sunt pentru consumatori? Care ar fi elementul cheie pentru a găsi diferența între ele, în așa fel încât să avem o idee mai clară care sunt care? În plus, încă un lucru, în această directivă există o listă de produse armonizate la nivel european – Însă aici, de aici nu sunt excluse toate produsele vizate de legislația de armonizare din UE. Este bine să existe un regulament care implică toate produsele, chiar și cele incluse în alte texte legislative privind armonizarea. Există mai multe dihotomii aici. Aș dori să aud opinia experților despre cum sunt tratate aceste lucruri în pachet. Vă mulțumesc. Intervenție fără microfon. Doamna Râlă, doresc să mă alătur întrebărilor puse de domnul Baldesară și de doamna Șaldemose, dar să merg puțin mai departe. Pe mine m-a mirat faptul că Comisia a întreprins această limitare asupra produselor pentru consumatori. Pe mine m-ar interesa poziția juriștilor, dacă consideră că această limitare este una valabilă sau nu cumva duce la noi probleme. Aceasta ar fi fost prima întrebare. A doua întrebare este vorba, la, este vorba de uh, scutiri, rogări care nu sunt foarte clar uh, reglementate și se ajunge la suprapuneri, la situații neclare și atunci ar mi-aș fi dorit precizarea din partea dumneavoastră a propunerilor la care vă gândiți. A treia întrebare se referă la această abordare bazată pe risc. Este vorba aici de un lucru valabil pentru întreg pachetul. Problema este însă că această abordare bazată pe riscuri nu este definită nicăieri. Și acum și doamna Șaldemose s-a referit la acest lucru. Problema siguranței să avem această abordare, siguranță sau risc. Putem să împăcăm aceste două elemente eventual printr-o definire mai clară a abordării bazate pe risc și apoi doresc să subliniez că am aceeași părere ca doamna Șaldemoze. Nu trebuie să exceptăm pe nimeni din uh, nicio verigă din întregul lanț. Există o responsabilitate pentru producători, pentru importatori, pentru cei din comerțul cu amănuntul și așa mai departe. Toți trebuie să se regăsească cu un grad de răspundere. Mulțumesc, domnul Fox. Vă mulțumesc, domnule președinte. Dacă îmi permiteți două întrebări. În primul rând, indic- articolul 7, indicarea originii. Mă întreb dacă experții noștri ar putea să ne spună care consideră că este impactul uh, potențial asupra afacerilor de acest uh, articol. Dacă nu mă înșel, Analiza de impact realizată de comisie a ignorat acest element. Cred că aceste costuri vor fi suportate până la urmă de cineva și eu îmi închipui că, de fapt, consumatorii sunt cei care vor plăti aceste costuri. Apoi, articolul 15 și sistemul de trasabilitate. După cum înțeleg eu lucrurile, uh, um, produsele și categoriile de produse respective vor fi hotărâte prin uh, acte delegate. Sunteți de acord cu o asemenea abordare pentru că pe mine mă îngrijorează faptul că noi vom, uh, vom adopta un act legislativ care apoi va fi modificat după bunul plac al uh, Comisiei și sunteți de acord cu asemenea abordare sau considerați că avem nevoie de o consultare publică, de o analiză uh, de impact a actelor delegate? Pentru că deseori Comisia spune că dorește să facă un lucru și sfârșește prin a face opusul. Vă mulțumesc. Mă întrebam când uh, vom discuta despre actele delegate și de actele de punere în aplicare. Domnul Salvini are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu aș dori să înțeleg un lucru. Această etichetare a originii este un factor uh, de costuri pe care îl putem accepta sau nu, pentru că mi se pare că de fapt e o adevărată glumă. Dacă indicăm originea produsului, acest lucru ar uh, înșela consumatorul. Întrebarea care se pune este dacă dorim să protejăm consumatorii sau societățile mai ales uh, producătorii care produc fără a respecta niciun fel de standarde, când vine vorba de mediul conjurător, de condițiile de lucru și așa mai departe, și mi se pare că noi ne păcălim singuri. Ce se întâmplă în uh, India, în Japonia, în Statele Unite ale Americii, uh, măsurile de acolo sunt înțelese ca protejând producția locală. Și eu nu prea mai înțeleg. Și unii se întreabă de ce progresează euroscepticismul? Ei bine, în ultimii ani Europa nu a reușit să ofere uh, siguranța consumatorilor. aceștia nu știu unde sunt uh, produse bunurile, în ce condiții și așa mai departe. Și dacă nu vom reuși acest lucru, cred că Europa își pierde din valoare. Se pune întrebarea ce ne dorim, din nou, să protejăm uh, producătorii sau consumatorii să-i protejăm pe cei care exploatează muncitorii în Pakistan sau în Bangl- Bangladesh, așa mai departe. Și pe noi ne îngrijorează faptul că o etichetă ar putea sau nu să fie înșelătoare. Dacă vom continua în uh, acest mod, cred că euroscepticismul va câștiga tot mai mult uh, teren. Consumatorii trebuie să știe ce alimente consumă, ce papuci folosesc, uh, unde a fost uh, produs materialul respectiv. Deci dacă nu vom reuși să facem acest lucru, după cum am spus, uh, Europa nu mai valorează nimic. Vă mulțumesc. Urmează domnul Coferati, doamna Roitova. Nu știu dacă mai dorește cineva să intervină pentru a ști cât timp avem la dispoziție. Bine, deci domnul Coferati, doamna Roitova, după care vom reveni la experți. Uh, din păcate nu am spus uh, uh, bun venit comisie, cred că doamna Bitonda reprezintă Direcția Generală Sanco asta sau nu? Nu. DJ Enterprise. Și domnul Bishop Everding este din partea Uh, de Gesanco. Nu știu dacă vom avea timp suficient pentru a păda cuvântul acum. Să sperăm. Domnul Coferate acum. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am o întrebare adresată doamnei Goyens. Cred că cea mai bună siguranță pentru consumatori este asigurată de toate elementele diferite primite de o persoană în momentul în care cumpără un bun, o marfă, un serviciu. Toate elementele necesare pentru a înțelege de unde provine bunul respectiv, modul în care a fost produs, toate aceste lucruri uh, consolidează de fapt și posibilitățile de alegere ale consumatorilor și sporesc în mod uh, obiectiv nivelul de siguranță. Și dacă știu că un, uh, o îmbrăcăminte a fost uh, produsă de copii, atunci pot ref- refuza pur și simplu să cumpăr uh, îmbrăcămintea respectivă. Trasabilitatea unui produs ar trebui să reprezinte instrumentul principal pentru a crea un nivel uh, necesar de conștientizare uh, printre consumatori. Trasabilitatea trebuie să fie astfel gândită încât să folosească consumatorilor și uh, trebuie să conțină toate informațiile necesare. Se întâmplă deseori uh, tragedii care sunt uitate rapid. Nu ar trebui să uităm că în Bang- Bangladesh au murit mai mult de o mie de oameni. Și acesta este doar, ultim, este doar ultima tragedie care s-a întâmplat, dar s-au întâmplat nenumărate altele înainte. Nu trebuie să uităm că este implicat un întreg lanț în cadrul căruia se încearcă producerea la costuri cât mai reduse, lucru care presupune riscuri majore pentru muncitori, pentru sănătatea și chiar pentru viața acestora. Și chiar și în asemenea cazuri, din motive morale, nu am, nu am putea să cumpărăm un asemenea produs dacă am ști unde și cum a fost uh, produs bunul respectiv. Trasabilitatea este în uh, avantajul nu doar al uh, consumatorilor, ci și uh, este în beneficiul societăților comerciale, pentru că există foarte multe cazuri de concurență neloială și cei care respectă regulile sunt pur și simplu dezavantajați pentru că fac acest lucru. Știu că există în continuare câteva îndoieli și aș dori să știu care sunt uh, aceste îndoieli. Uh, eu tocmai v-am uh, prezentat propriile mele îndoieli, trasabilitatea instrument principal pentru consumatori. Eu aș dori să știu, de exemplu, de unde vine apa pe care o beau acum. Nu înțeleg de ce nu, ar, uh, nu aș putea să, să știu acest lucru și mă întreb de ce există îndoieli legate de această dorință de a ști de unde vine un bun. Dacă considerați că acest lucru este un dezavantajul societăților, nu este adevărat, este de fapt un avantaj și pentru societăți. Vă mulțumesc, doamna Roitova. Vă mulțumesc. și în comisia în care sunt eu raportor discutăm despre punerea pe piață a produselor, de fapt de punerea în aplicare a pachetului pentru bunuri am uh, adoptat niște criterii clare despre supravegherea pieței. Însă, în cadrul uh, negocierilor tripartite, cumva ne-am retras și am decis că aceste întrebări vor fi uh, discutate în cadrul directivei orizontale referitoare la siguranță. Eu sunt în, îngrijorată de posibilitatea de a reduce nivelul de siguranță. Există foarte multe bunuri care nu vor fi acoperite de, noua, de nou regulament uh, orizontal privind uh, siguranța uh, produselor, de exemplu, uh, dispozitivele medicale și așa mai departe. Eu consider că ar fi bine dacă am reușit să schimbăm uh, opinia publică părerea generală și dacă am uh, reușit să impunem niște criterii minime aplicabile tuturor produselor. De exemplu, dacă am uh, avea o legislație mai precisă pentru medicamente, dar anumite principii generale ar trebui să fie respectate. Trasabilitatea, de exemplu, sau obligațiile distribuitorilor și producătorilor sunt elemente care, din punctul meu de vedere, ar trebui să fie aceleași în Europa și ar trebui să fie aplicabile peste tot. Situația din Statele Unite ale Americii este următoarea. Dacă dorești să exporți în Statele Unite, trebuie să respecti niște reguli foarte clare. Eu consider că ar trebui să avem asemenea prevederi și în Uniunea Europeană. Și am o întrebare. Considerați că este întotdeauna necesar să avem un uh, uh, regulament orizontal cu atât de multe excepții, lucru care duce la excluderea foarte multor domenii din legislația respectivă. Vă mulțumesc. Cred că de multe, despre multe dintre aceste puncte vom discuta în a doua parte a audierii. Eu aș dori să mă refer la uh, unele uh, puncte amintite de doamna Goyens, care ne-a cerut să renunțăm la etichetarea CE, Comunitatea Europeană, datorită faptului că, de fapt, consumatorii nu prea înțeleg ce înseamnă acest, uh, această etichetare. Și aș dori să știu care este părerea dumneavoastră, care este propunerea dumneavoastră. Acum dăm cuvântul experților în ordine inversă a intervențiilor lor. Îl, vor, îl voi invita pe domnul Vasner, doamna Pruze, doamna, domnul Monfort și ultima va fi doamna Goyens. Aveți la dispoziție câteva, câteva min, minute pentru că trebuie să continuăm cu a doua parte a audierii. Domnul Weissner, vă rog. Vă mulțumesc foarte mult. Voi vorbi în limba mea maternă, în germană. Întreb, aș dori să răspund la întrebarea doamnei Șaldemose dacă industria producătoare de mobilă nu are propuneri de modificări. Desigur, am avea și noi câteva <laughs> propuneri de modificări, începând cu produsele de mâna a doua. Cred că aici, la definiții mai ales, trebuie să clarificăm unele lucruri faptul că nu am venit astăzi cu o listă cu multe modificări este explicat de faptul că am primit invitația foarte târziu și am avut la dispoziție doar weekendul trecut pentru a mă pregăti. Drept urmare, am încercat să mă concentrez asupra principiilor fundamentale. Sectorul nostru industrial este foarte interesat de această propunere și această propunere reflectă în părțile esențiale dorințele noastre. Ce am dorit să spun este că nu trebuie să există o diferență de răspundere. Nu trebuie să creăm două categorii de întreprinderi. O categorie de întreprinderi care este obligată conform, datorită legislației referitoare la răspunderi, deja de ani de zile să producă bunuri sigure, să investească în, în, în testarea produselor, să emită diferite certificate, să uh, aibă diferite sisteme de asigurare a calității în propriile întreprinderi pentru a spori garanțiile și siguranța bunurilor. Pe de altă parte, uh, alte, alte întreprinderi, importatori, care se bazează pe produse care vin cine știe de unde, uh, vis-a-vis -vis de care consumatorul, de exemplu, nu știe ce se întâmplă dacă se rupe un scaun sub el, cine este de vină. Există o diferență foarte mare de costuri între o întreprindere care a investit foarte mult în uh, aceste aspecte de siguranță noi, de exemplu, suntem o întreprindere de dimensiuni mici, însă pentru noi avem costuri de 30.000 de euro anual pentru toate aceste lucruri, certificate și așa mai departe. Tocmai pentru a ne asigura că am făcut tot ceea ce ne stăm putință pentru a garanta siguranța unui produs. Deci, din nou, avem anumite uh, propuneri de modificare, însă acestea nu se referă la principiile fundamentale ale propunerii, și vă asigur că confederația noastră va, va veni cu câteva propuneri și um, aș dori să mă mai, să mai refer la un uh, punct. Nu pot să înțeleg această afirmație legată de originea unui produs. Dacă este să mă uit la cămașa care o am uh, pe mine, uh, știu foarte bine că este produsă în Malezia, este importată de o întreprindere din uh, Mexic și vândută de o societate germană, comercială germană și eu, ca și consumator, trebuie să decid dacă accept acest uh, lanț sau este un lanț de distribuire uh, prea riscant. De exemplu, dacă aș vedea că această cămașă a fost produsă în Bangladesh, poate nu aș fi sigur că doresc să o cumpăr. Cred că proiectul de regulament este unul foarte curajos și trebuie să recunoaștem că nu putem ocoli informația și răspunderea tuturor verigilor din acest lanț de aprovizionare, de la producător până la uh, vânzător. Vă mulțumesc, doamna Crăze. Euh, Mulțumesc. Vreau să încerc să fiu mai clară și de aceea o să vorbesc în franceză, în limba mea maternă. Mai întâi, îmi cer scuze că nu m-am exprimat destul de clar. În orice caz, sectorul comercial uh, nu cere mai puțină responsabilitate. Noi susținem complet declinarea dumneavoastră și anume uh, fabricant, importator și, uh, prin urmare, și distribuitor și cele două idei pe care vrem să le subliniem este, unu, legat de experiența noastră, pentru că uh, uitați-vă la experiența noastră. Uh, trebuie să facem față diferitelor interpretări divergente între state membre, în sânul acelor state membre și așa mai departe. Și de aceea, aici, în fața Comisiei INCO, ne-a, ni s-a părut important să subliniem acest lucru și să cerem ca uh, obligațiile pe care trebuie să le îndeplinim să fie ceva mai clare. Ca mâine să putem spune, uite, avem 5 lucruri de verificat, le-am verificat și pentru fiecare produs, fie că e armonizat, fie că e nearmonizat, se știe că aceste cinci puncte, aceste cinci cerințe sunt foarte clare. A doua uh, chestiune importantă pentru noi de, uh, de subliniat. În calitate de distributori, nu, nu putem avea toate informațiile legate de produs. De ce? pentru că aceste documente au legătură cu chestiuni legate de inovații, de teste, de informații confidențiale care fac parte din proprietatea produsului. Nu putem să le avem noi pe toate, pur și simplu din motive de confidențialitate, de concurență, am vorbit de concurență loială uh, și Același lucru vrem și noi să avem concurență loială atunci când producem un, uh, un produs similar. Nu putem să avem uh, informații și caracteristici despre produsele concurenților. Deci, asta cerem, un echilibru al responsabilităților, un sistem în care fiecare să-și asume responsabilitatea și cu asta suntem de acord. În ce privește, de asemenea, am ascultat uh, menționată ideea că responsabilitatea nu trebuie să reducă nivelul de securitate în Europa cu acest pachet. Mâine Săptămâna trecută am uh, asistat la, am făcut parte dintr-un grup care a făcut uh, un training pe analiză de risc și mâine o să facem analiză de risc pe fiecare produs pe care l-am pus pe piața europeană în calitate de uh, fabricanți. Deci uh, armonizat și nearmonizat. O analiză de risc este monstruoasă. Trebuie să faci analiză la concepție, la produs, înainte de vânzare. Uh, trebuie să determini toate riscurile posibile a unui produs uh, Uh, din cauza compoziției lui și să stabilești niște scenarii. Este foarte dur de făcut, de foarte greu. Dar am înțeles, este o nouă obligație. După părerea mea, nivelul de securitate va crește cu ocazia aceasta. Începește originea produsului. Asta este o mare dezbatere. Ce spune este că noi nu ne opunem informării consumatorului privind originea produsului. Nu asta e subiectul aici. Astăzi vorbim despre un pachet Securitate. Uh, originea obligatorie bazată pe reguli vamale va ajuta ea la trasabilitate sau la securitate? Nu, nu, pentru că originea va fi fixată pe reguli de tarificare. Și numai produsele importate vor avea un made in. Dar pentru același produs puteți să fabricați în aceeași uzină și totuși să aibă două origini diferite datorită unei mici transformări. Deci asta poate fi înșelător pentru consumator și pentru autoritățile de supraveghere a pieței. Asta este poziția Eurocommerce astăzi. Deci, ideea nu este dacă putem sau nu informa consumatorul în legătură cu originea produsului. E o asta dezbatere pe care putem să o avem. Dar, din punct de vedere al securității, nu e un instrument de trasabilitate. Avem alte instrumente de trasabilitate și revin la trasabilitate. Da? actele delegate uh, ale Comisiei Europene, credem că asta ar trebui să se facă cel puțin cu consultarea profesioniștilor înainte să se emită orice act delegat și cu participarea în special a celor care participă la OMSF. Președintele întrerupe vorbitoarea. Um, îmi cer scuze, am fost foarte generos cu timpul oferit, dar vreau să dau și altora timp. Domnul Monfort, mulțumesc foarte mult, dar multe întrebări, întrebări bune în ce privește conformitate și siguranță, pentru că asta, problema asta a apărut de câteva ori. Așa cum am menționat, acestea sunt concepte foarte diferite Uh, conformitatea cred că vine din pachetul privind bunurile, deci e vorba de cerințe de etichetare și mai departe. Cred că modul în care Comisia a redactat CPSR-ul, regulamentul, e un mod foarte instant, inteligent și anume că dacă există o lipsă de conformitate, atunci uh, se presupune că există o problemă de siguranță și trebuie să o examine și așa mai departe. Deci nu spun că e un text rău și cele două lucruri pot exista în el, dar vă avertizez că aduceți complexitate mai multă și făcând asta, uh, actorii de pe piață ar putea să fie confuzați, oamenii ar putea să ia decizii ca și cum ar fi o problemă de siguranță pe un produs non-conform, dar care nu are totuși o problemă de siguranță. Deci ce veți vedea, de fapt, este că veți confuza piața. E mai bine să existe un singur reper, clar, un benchmark, decât mai multe. Dar asta e opinia mea personală și v-am oferit-o. În ce privește principiul precauționar, uh, cred că nu va ajuta să adăugăm niciun fel de referință directă la el în text. Principiul precauționar este în mod inerent utilizat în evaluarea de risc pe care companiile trebuie să o facă. Atunci când te confrunți cu un produs care are o problemă de siguranță, pentru că cineva, să zicem, a căzut de pe un scaun, că s-a rupt și a, a căzut și s-a lovit, trebuie să vezi de ce s-a întâmplat acest lucru și să faci tot felul de evaluări, inclusiv probabilitatea că asta s-a întâmplat din cauza utilizării excesive a produsului. Și aici intervine principiul precauțional. Dacă o autoritate știe că ceva s-a întâmplat acelui, cu acel scaun sau cu o bicicletă sau cu un, o mașină, să zicem, ai rezolvat problema numai dacă ai dovedit că ai scos de pe piață toate produsele care ar putea să uh, cauzeze această problemă din uh, nou. Deci asta cred că este inerent și a, o adăugare a acestei referințe nu va face decât să deschidă ușa unor interpretări greșite, după părerea mea. Un alt lucru în legătură cu produsele de consum față de alte tipuri de produse, uh, să nu uităm că produsele industriale vor fi acoperite de pachetul de supraveghere a pieței. Personal, eu cred că asta deja e un pas uh, nemaipomenit ce mi se pare mie distinția aceasta între produsele armonizate și cele nearmonizate. După părerea mea, toate produsele de, consum, de larg consum ar trebui să aibă același uh, cerințe și asta am uh, susținut uh, în legătură cu această legislație. Mă voi opri aici pentru că nu mai am timp. Președintele, mulțumesc foarte mult și în fine Monic Maeți. Mulțumesc foarte mult. Dați-mi să spun foarte clar care e perspectiva mea privind marca de origine. Și nu sunt de acord cu colegul meu. Mai multă informare înseamnă pentru consumatori mai multă transparență numai dacă informația oferită este o informație cu sens, care are sens. Și modul în care această marcă de origine e organizată nu face altceva decât să confuzeze și mai mult consumatorul. Aici nu e vorba de reglementare inteligentă, pentru că va aduce costuri suplimentare pentru industrie și nu va aduce niciun fel de valoare adăugată pentru consumatori. Asta e foarte clar. În uh, zona non-food, și înțeleg că uh, domnul parlamentar dorește să știe de unde vine apa aceasta. Și noi, ca și consuma, organizații de consumatori, facem același lucru, facem companie, uh, campanie pentru etichetare în domeniul produselor alimentare. Însă, în, produsele, în produsele non-alimentare, modul în care ele sunt produse la nivel global și sursa, uh, lucrul acesta va fi complet imposibil să oferim informații uh, cu sens în ce privește uh, eticheta de origine. Și apropo, dacă puneți această prevedere în text, atunci va trebui să existe și niște autorități care să controleze respectarea acestei Uh, legislației. Să nu uităm că există restricții bugetare și pentru uh, produsele alimentare acum. Deci uh, autoritățile au deja destulă treabă de făcut. Deci ar trebui să, mai, uh, să le încărcați și cu acesta. Începește principiul precauționar. Cred că ar trebui să fie în text pentru că a fost și în textul anterior și dacă îl scoateți din text poate fi interpretat foarte rău, în sensul că nu va mai fi aplicabil. Și asta poate să reprezinte un risc major din punct de vedere al protecției consumatorilor pentru că principiul uh, precauționar este un instrument pentru companii, dar și pentru autoritățile publice, uh, ca să poată acționa chiar dacă există statistici uh, care spun că sunt foarte puține accidente, deși spun că produsul nu are o mare problemă. Însă problema e mai de sănătate și siguranță e una de termen lung. Așadar, cred că aceste lucruri ar trebui să fie scrise în text pentru ca acesta să reprezinte baza acțiunilor autorităților publice de protejare a sănătății și siguranței consumatorilor. Președinte, mulțumesc tuturor foarte mult, experți și membrii de asemenea. Cred că toate punctele pe care le-ați ridicat au fost discutate de toți participanții. Dacă mai avem timp, veți putea discuta, uh, contribui și la discuțiile următoare, de la următoarea oră, din următoarea oră, așadar trecem la a doua sesiune, supraveghere de piață. Salut raportorul nostru, doamna Kainen, care a trebuit să lucreze și la Comisia Econ în paralel. Așadar, o invit pe doamna Kainen să deschidă imediat discuțiile, dar acum o să avem următorii specialiști o să-i prezint foarte pe scurt din nou și după aceea vor avea fiecare câte 5 minute. Stephen Russell, un participant uh, obișnuit la ședințele noastre, este secretar general ANEC, care este grupul uh, de consumatori care coordonează activități legate de standardizare, participant, cum spuneam, uh, regulat la ședințele noastre. Richard Van Buren ea spune că este un supraveghetor de piață. Nu avem acest titlu, dar asta face. Uh, se ocupă de protecția consumatorilor sau de standarde comerciale în Anglia. Oricum, deci este șeful uh, uh, echipei de siguranță privind produsele non-alimentare Olanda. Bun venit! Paul Korberg van den Brack, președinte a, pentru grupul de lucru privind libera circulație a bunurilor și expert de la Philips și am mai fost la discuții noastre după aceea Alexandra Schler, care este președinte al uh, grupului de lucru privind o nouă abordare a, a supravegherii de piață și mai devreme doamna Roitova ne-a spus uh, că sperăm să fim aproape la, de un acord privind pachetul, uh, privind cadrul legislativ și în fine Andreea Voi, director general European Partnership for Energy and the Environment, Parteneriatul European pentru Energie și Mediu, și el va avea uh, comentarii importante de făcut despre supravegherea piață. Fiecare veți avea așadar 5 minute. Începem cu Stephen Russell și evident sunt uh, diapozitive și toată lumea ar trebui să primească copii. Thank you, Chair. Good morning, everyone. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor. Consumatorii europeni se așteaptă ca produsele de vânzare pe piață să fie sigure și um, industria se așteaptă ca concurența să fie loială, însă lipsa de supraveghere adecvată înseamnă că există probleme. De aceea, în aprilie 2009, a fost publicată o chemare ca să se creeze un uh, cadru paneuropean pentru supraveghere, care va rezulta într-un uh, cadru legal. Am să mă limitez la câteva comentarii mai generale din perspectiva ANEC. Mulți consumatori cred că supravegherea pieței îi va apăra de, a cumpăra, de la a cumpăra produse nesigure, însă supravegherea pieței înseamnă lucruri diferite în țări diferite. Supravegherea pieței reprezintă repre, uh, responsabilitatea diverselor state membre. Efe, eficiența supravegherii pieței în cadrul pieței unice depinde de calitatea, în, de calitatea supravegherii în statul cel mai slab. Chiar dacă supravegherea pieței exista de 20 de ani, acesta nu a fost adresată în cadrul legislației europene până în 2008, deși regulamentul 765 din cadrul legal a stabilit obligații pentru statele membre să înlăture de pe piață produsele nesigure, nu a dus la rezultatele scontate în toate statele membre. Există probleme de sănătate, de educație și de economie. Toate acestea câștigă mm, alegerile naționale și nu probleme legate de supravegherea pieței. În octombrie 2009 a fost uh, s-a arătat că majoritatea statelor membre nu doresc să aloce mai multe resurse în acest sens, deși, regula, deși în ciuda regulamentului 765. Dacă e să un exemplu al problemelor din acest domeniu, avem uh, aplicarea deciziei Comisiei cu privire la brichetele neconforme. Este un exemplu foarte bine cunoscut în instituții. Conform Comisiei, până la 40 de morți și uh, 900 de vătămări sunt cauzate de brichete și de multe ori victimele sunt copii. Decizia dorea să înlăture brichetele nesigure de pe piață până în 11 uh, martie 2008, însă în februarie 2010, 76% din brichetele testate au fost, uh, au fost considerate neconforme, conform unui studiu. Piața încă nu este uh, curată. În ceea ce privește regulamentul de supraveghere a pieței, acesta încearcă să adreseze anumite portițe de scăpare uh, Însă, oare este suficient de ambițios? În unele domenii este prea ambițios. Numărul de res- cantitatea de resurse disponibilă pieței nu este suficientă pentru a asigura că piața este liberă de uh, produse nesigure, cum ar fi brichetele neconforme. Însă, se dorește extinderea acestor uh, concepte nu numai siguranță, nu numai protecție muncii, ci și în ceea ce privește protecția mediului, dar de unde vor veni acești bani și cum vor fi utilizați? Anex îndoiește că taxele și penalitățile vor fi suficiente pentru a lărgi sistemul, dacă se dorește și lărgirea eficientă a sistemului. Apoi, în ceea ce privește, legat și de comentariile făcute de Monique, noi credem că principiul precauționar trebuie menționat și mai bine în uh, MS, în uh, regulamentul privind supravegherea pieței. Este un element fundamental. Avem nevoie de mai multe asigurări. Este nevoie de o referință la acest principiu în regulamentul, în cele două regulamente discutate astăzi. Apoi, este vorba și de alte probleme. Ne temem de asemenea că regulamentul privind supravegherea pieței face foarte puține în ceea ce privește vânzările online. Iar în ceea ce privește cazurile menționate prea puțin în ultimele săptămâni, Uniunea Europeană are nevoie de, de o bază de date privind accidentele și vătămările care trebuie să fie fundamentale în acțiunile preventive. În statele membre se aute doar despre cât de mult va costa acest, această bază date. Ea nu trebuie considerată un cost, ci o investiție. Ea își va, uh, ea își va recupera investiția și credem că o bază de date reprezentativă ar putea fi stabilită pentru 7,5 milioane de euro global în întreaga, în, în întreaga Uniune Europeană. Europa poate avea cea mai bună legislație, domnule președinte, putem avea cele mai bune standarde, dar fără aplicarea acestora, ambele sunt inutile. Nu trebuie să acceptăm acest lucru. Vă mulțumesc. Mulțumesc, Steven, pentru prezentarea asta clară, așa cum este întotdeauna. Ne vom, vom reveni asupra ei ulterior. Ce cred autoritățile de supraveghere a pieței. Cu privire la această analiză destul de sumbră oferită de ANEC, domnul Van Buren, aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să subliniez câteva lucruri cu privire la supravegherea pieței. Ce se va întâmpla după introducerea acestui pachet? În primul rând, Aș dori să felicit DG Sanco și DG Enterprise de la Comisie pentru curajul lor de a face un regulament nou din două regulamente deja foarte bune. Au reușit foarte bine. Felicitări Comisie așadar. Au adus împreună mai multe aspecte. Voi sublinia doar patru dintre acestea. În acest nou pachet se află controlul frontierelor, supravegherea pieț- uh, piețelor, acreditarea și planurile anuale pentru statele membre. Toate aceste patru elemente sunt foarte importante. Ni se oferă, în calitate de organisme de supraveghere a pieței, foarte multe posibilități. Menționez doar 3-4 în prezentarea mea. Pentru mine este foarte importantă introducerea bazei de date obligatorii pentru produse nealimentare ne oferă oportunitatea de a lucra cu eficiență. Mă pot uita în Germania și în Regatul Unit să văd ce au făcut ei și dacă au testat produse și dacă aceste test, uh, produse sunt conforme. Și astfel voi ști eu, în calitate de autoritate olandeză, dacă trebuie să le testez sau nu și voi putea învăța de la ei. Această bază de date este așadar foarte importantă. Apoi, uh, laboratoarele de referință este, sunt foarte utile la ora actuală. Foarte multe piețe au nevoie de laboratoare. Și există foarte multe discuții în ceea ce privește rezultatele și laboratoarele de referință nu pot decât să ne ajute pentru rezolvarea acestei dispute. Un al treilea element noua, noul regulament ne oferă posibilitatea de a impune penalități, taxe pentru produsele neconforme. Pentru mine este foarte important acest lucru. Rezultatele supravegherii pieței pentru uh, siguranța produselor de consum arată că 70% dintre să nu sunt conforme și astfel autoritatea mea este mult mai eficientă dacă eu pot cere uh, importatorilor anumite taxe. O ultimă temă pe care aș dori să o abordez, stabilirea grupului IMP și stabilirea grupului european de supraveghere a pieței. Ambele grupuri sunt importante și oferă statelor membre posibilitatea de a discuta despre planurile lor anuale și de a lua acțiuni. La ora actuală, strategia de supraveghere a pieței nu este discutată decât la un anumit nivel. Deci doar la nivelul produselor de consum. Și așadar, în noua noul cadru vom putea lucra împreună, vom putea coopera și cu privire la aspectele de armonizare. Aș dori să vă dau un exemplu despre cum funcționează lucrurile la ora actuală. Nu pot spune că nu funcționează. Ieri am fost la o întâlnire cu privire la etichetarea energetică în Malta. Cu privire la Malta. Câte state membre sunt active în această etichetare a energiei. 7, maximum, poate 5. Nu există cooperare între statele membre. Nu se discută deloc despre uh, principiul autorității domestice. Cine va avea autoritatea internă? Pe ce ne concentrăm? Nu se folosește la ora actuală în acest grup baza de date ICSMS. Așadar, actorii nu învață unii de la ceilalți. Și unul, poate două state membre au posibilitatea de a efectua teste independente ale produselor. Testările sunt foarte scumpe și, și noi testăm produse în laboratoarele noastre și costă 200 de mii de euro să testăm 50 de 50 de exemplare. Nu în ultimul rând, în acest grup pentru etichetare energetică nu există un control al frontierelor eficient. Ce îmbunătățiri trebuie făcute aici? A, bun. Ce îmbunătățiri pot fi făcute de către comisie în uh, noul pachet? Comisia are posibilitatea de a introduce noi controle, însă arti acest articol trebuie discutat deoarece este prea slab la ora actuală. Doresc să existe aceste teste obligatorii, deoarece testele uh, pentru produse nealimentare vor fi astfel uh, aliniate testelor pentru produse alimentare și veterinare. Trebuie să stabilim cine va plăti pentru aceste produse și unde vor fi inspectate. Trebuie organizate acțiuni comune. Trebuie menționate și trebuie făcute aceste acțiuni și pentru produsele armonizate. Trebuie să se facă uz de ICSMS, de bază de date ICSMS. Toate statele membre ar trebui să aibă grijă de aceasta. Și un ultim punct în prezentarea mea, autoritățile de supraveghere a pieței ar trebui să fie creative în aplicarea de sancțiuni. Ieri am aflat din partea Regatului Unit că pe lângă aplicarea unei penalizări pentru produsele neconforme, importatorul respectiv trebuie să plătească și pentru daunele asupra mediului și astfel ajunge la sume foarte înalte. Bun, vă mulțumesc, domnule președinte, atât am avut de spus some very practical... Vă mulțumesc pentru propunerile foarte practice care răspund la unele întrebări ridicate de domnul Steven, Steven Russell. Acum, haideți să vedem care este poziția producătorilor de uh, bunuri Îți mulțumesc, Malcolm. Doresc să mulțumesc că ați invitat Business Europe să participe la această audiere. În primul rând, aș dori să spun că Uh, întreprinderile sunt de acord cu obiectivele acestui pachet pentru că întreprinderile își doresc uh, bunuri sigure pe piață pentru că acest lucru duce la consolidarea încrederii în bunuri și se ridică la nivelul așteptărilor consumatorilor. Salutăm pachetul propus pentru că își dorește clarificarea și simplificarea uh, cadrului de reglementare și consolidează mecanismele de supraveghere a pieței o simplificare va duce la creștere, pentru că lucrurile vor fi uh, clarificate, costurile vor fi reduse, uh, costurile de conformitate și se va ajunge la o egalitate de șanse între producătorii uh, care respectă legea. De fapt, ce cerem noi Parlamentul European este ca cel puțin să fie păstrat acest obiectiv fundamental de simplificare și să nu propuneți amendamente care ar complica situația mai mult, pentru că este foarte ușor să ajungem din nou la un grad mai mare de complexitate care nu ne-ar ajuta foarte mult. În documentul în care ne explicăm uh, poziția, uh, punctele noastre sunt mai detaliate. Acum mă refer pe scurt la poziția noastră. Domeniul de aplicare. Salutăm faptul că supravegherea pieței va ține seama de toate elementele relevante pentru un produs, nu doar pentru siguranță. Însă, definiția trebuie să fie foarte clară. Um, riscurile de siguranță trebuie diferențiate de celelalte elemente care țin de conformitate. În plus, ar fi important să distingem neconformitatea produ- uh, produsului de neconformitatea legală. Este vorba de două categorii diferite. Din păcate, Uh, practicile actuale de analizare a riscurilor nu sunt satisfăcătoare pentru că se ajunge la concluzii diferite în diferite state membre. Am uh, uh, menționat un exemplu, un model de brichetă care a fost considerat nesigur în Grecia, în Olanda s-a ajuns la concluzie opusă. Nu sunt eu cel care trebuie să spună cine a avut dreptate, însă o asemenea situație nu este bună pentru piața internă, nu este bună pentru consumatori și pentru producători. Din, feri- din fericire, propunerea făcută își dorește îmbunătățirea situației. Trebuie să se facă o analiză a respectării legilor și a standardelor armonizate. Este un lucru pe care ne-l dorim și noi. La fel, se propune o cooperare orizontală și o revizuire la nivel european ar ajuta să ajungem la decizii mai coerente. Salutăm crearea forului european de supraveghere a pieței și implicarea actorilor relevanți. Considerăm că informațiile venite din partea acestor actori sunt utile. Ne îngrijorează puțin propunerea ca autoritățile să treacă la acțiuni dacă există anumite suspiciuni legate de conformitate. Cred că acest lucru deschide uh, ușa prea larg pentru decizii uh, arbitrare și măsuri disproporționate. Este clar că autoritățile trebuie să se ocupe dacă există un anumit risc, însă ar trebui să le cerem în asemenea cazuri să își justifice măsurile, demonstrând faptul că mărimea riscului justifică măsurile luate. Acesta este un punct foarte important și, în plus, cerem niște proceduri mai uh, funcționale de atac a acestor decizii luate de autoritățile naționale. Acum durează foarte mult, trebuie să ajungi în instanță și este nevoie de proceduri care să se desfășoare mult mai repede. Din păcate, Mm, supravegherea pieței nu este sprijinită prin resursele necesare. Cerem actorilor politice să asigure finanțarea necesară, este nevoie de organizare politică cât mai bună și de funcționari foarte competenți, pentru că autoritățile trebuie să cunoască legea pentru a o pune în, în aplicare. Acum, sancțiunile și sancțiunile, din punct de vedere al sancțiunilor, cred că nu trebuie creat stimul pentru autorități să treacă la acțiuni, să treacă la controle fără niciun fel de motiv uh, întemeiat, doar pentru a, uh, a obține beneficii um, financiare. Sancțiunile trebuie să se concentreze pe elemente care într-adevăr nu sunt conforme. Sancțiunile nu ar trebui să se, refere, să se regăsească în CPR, ci doar în MSR. De asemenea, ar trebui sprijinită eficiența și eficacitatea. Acest lucru este uh, important și pentru laboratoarele împărtășite, însă acestea ar trebui să fie certificate. Avem nevoie de controle strictă la frontieră, ținând seama de numărul mare de produse care, care intră în Uniunea Europeană, care nu sunt conforme, însă, din păcate, deseori asemenea bunuri sunt refuzate datorită unor motive neîntemeiate. Cred că există o abordare bazată pe risc funcționează foarte bine și dacă introducem teste obligatorii pe o scară mai largă, atunci uh, sarcina, povara va fi purtată de producătorii care respectă legea. Și noi vom plăti uh, costurile pentru testele părților terțe fără a aduce nicio îmbunătățire. Și apoi, um, Comisia, puterile de punere în aplicare ale Comisiei legate de informațiile furnizate de producători. Cred că este foarte important să fie consultați actorii înainte de a, de a fi luate asemenea decizii și acest lucru trebuie precizat în textul legislativ. Vă mulțumesc și acum dau cuvântul doamnei Schleier. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doresc să vă mulțumesc pentru că ne-ați invitat să participăm la această audiere. Eu uh, reprezint um, industria inginerească și perspectiva mea trebuie înțeleasă din acest context. Pentru noi, supravegherea pieței este foarte importantă pentru toți producătorii, nu doar din punctul de vedere al uh, bunurilor sigure, ci și datorită Uh, tot mai mult a produselor conforme. Avem tot sunt impuse tot mai multe cerințe vis-a-vis -vis de mediul înconjurător produselor, lucru care asigură competitivitatea industriei europene. Drept urmare, supravegherea pieței este un aspect tot mai important. Salutăm, drept urmare, orice inițiativă ca supravegherea pieței să fie mai eficace și mai eficientă și suntem de acord cu obiectivul noului pachet. Am auzit deja că doriți să știți care sunt îngrijorările noastre și mă voi referi la câteva dintre acestea. Cel mai important, cel mai important punct este ideea legată de conformitate și de risc. Uh, propunerea de, regul, de regulament, din punctul nostru de vedere, neglijează ideea verificării conformității produsului fiind, prefer, fiind preferat uh, analiza de risc. Nu știm cum ar trebui să discute autoritățile cu producătorii în momentul în care analizează riscul pus de un produs. Cred că producătorul trebuie să aibă aceste proceduri, proceduri de conformitate și autoritățile de supraveghere a pieței trebuie să decidă dacă procesul respectiv a fost făcut bine sau nu. Dacă este identificată o problemă, doar atunci ar trebui ca autoritatea uh, publică să își uh, realizeze propria analiză de risc legată de neconformitate. Am dorit să cerem o reducere la minim a poverilor uh, pentru operatorii de pe piață. Cred că anumite cereri merg prea departe. Este uh, ușor să cerem mai multe informații Însă trebuie să înțelegem că în spatele acestor cereri se ascunde un adevărat proces și sunt informații care sunt greu de, de obținut până la urmă și presupun un efort mare. De exemplu, uh, originea, indicarea originii. Nu suntem de acord cu această indicare nu înțeleg de ce noi ar trebui să discutăm cu directorii de fabrici din China sau din Bangladesh, pentru că uh, importatorul este responsabil în acest punct de vedere. Tocmai de aceea a fost creat noul cadru legislativ și este pus acum în uh, aplicare. Apoi, nu considerăm că consumatorii nu ar cumpăra produse, uh, produse în uh, China dacă au o etichetă europeană, pentru că există un sistem de garantare a calității deja, deci nu înțelegem care este plus valoarea unei asemenea informații și trebuie să înțelegeți că este foarte greu să indici originea unor produse complexe. Este, seama, este vorba de o gamă largă de produse, cum ar fi, de exemplu, o mașină de spălat sau alte produse. Un alt punct amintit deja, cererea de certificare. Înțelegem că există această dorință ca certificarea să fie folosită ca un instrument înaintea introducerii pe piață și supravegherea de piață, pieței ca un instrument ulterior introducerii pe piață, ei bine, certificarea nu are nicio legătură cu supravegherea pieței pentru că un certificat este ușor de falsificat. Uh, salutăm crearea acestui for european de supraveghere a pieței. Cred că acest lucru ar uh, consolida ideile de la 7, 7, 5, 5 și anume cooperarea autorităților naționale între ele și cu autoritățile vamale. Desigur, am dorit să participăm și noi la uh, întâlnirile acestui for, mai ales când vine vorba de elaborarea diferitelor linii directoare, lucru care s-a dovedit util în funcționarea altor directive. Finanțarea. Finanțarea este un element cheie și am discutat deja despre sancțiuni. Suntem de acord cu acestea. Trebuie să fie impuse niște sancțiuni care să fie descurajante și proporționale, însă ele nu trebuie să se orienteze după mărimea întreprinderii. Nu trebuie să încurajăm modelele de afaceri care susțin modelele care nu sunt conforme trebuie, sancțiunile trebuie să se orienteze de, la profiturile obținute în urma acestor produse. Deci gravitatea încălcării legii ar trebui să primeze. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc pentru că ne-ați uh, prezentat foarte clar toate aceste puncte. Și acum are cuvântul ultimul expert, Domnul Andreas Voigt. Yes, uh, thank you very much, Mr. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc pentru că ne-ați invitat la acest eveniment. O să vă introduc în lumea uh, aparatelor de încălzit uh, și de refrigerat, uh, precum și aparatelor de aer condiționat, uh, care au impact asupra vieții noastre de zi cu zi. Așadar, reprezintă Asociația Uh, fabricanților de echipamente de încălzire, de aer condiționat și de refrigerare. Și uh, nu știu dacă vă dați seama, dar aceste elemente sunt peste tot în viața noastră de zi cu zi și au un rol peste tot. Și evident că sunt uh, afectate de diverse uh, legi și o să subliniez aici foarte mult legislația uh, privind eco-designul și etichetarea de mediu. Uh, Multe dintre aceste comentarii au fost făcute de antevorbitorul meu și eu am făcut parte din delegația la ședința de din Malta și am auzit comentariile autorităților de supraveghere de piață, care trebuie să spun că nu sunt în mod necesar foarte încurajatoare. Vreau să reamintesc tuturor că, sigur, aceasta este o chestiune cunoscută de toți, dar totuși importantă și anume că eficiența energetică este foarte importantă pentru a ne îndeplini scopurile energetice aici în Europa. Avem uh, diverse legislații menite să, realize, să atingă eficiența energetică, dar dacă această legislație nu este aplicată, atunci e cam inutilă. Se aplică aceasta și ecodesignului și etichetării de, ecologi, de, de mediu și eficienței energetice a clădirilor și multor altora. Deci, da, suntem de acord și nu pot decât să subliniez din nou acest lucru că supravegherea de piață este extrem de importantă și uh, este realmente esențială pentru a atinge scopurile de mediu ale Uniunii Europene și țintele de eficiență energetică și, nu în ultimul rând, și asta uh, repetă ce au spus deja mulți dintre colegii mei, să asigure un uh, uh, condiții egale pentru toți jucătorii din industrie și pentru toți consumat, con, concurenții din industrie. Dar trebuie să spun că există unele îmbunătățiri de care încă este nevoie, care ar trebui încă să se producă. Și ieri, la această ședință din Malta, au fost 17 țări reprezentate și aceste 17 țări au dat uh, uh, o prezentare foarte impresionantă a modului în care funcționează pe supravegherea de piață și este clar că fac eforturi mari ca să împărtășească și să recunoască reciproc datele pe care le obțin și că, din nefericire, există o lipsă de expertiză tehnică pentru care nu pot fi criticate, pentru că se confruntă cu foarte multe produse diferite și nu e același lucru să testezi un bec sau un aparat de aer condiționat foarte complex. Deci, nu, pur și simplu e diferit. Și multe lucruri trebuie încă îmbunătățite și asta atinge și uh, problema laboratoarelor de testare. Sigur că există laboratoare de testare, dar uh, modul în care testele se fac nu, sunt, nu este în mod necesar același. Există proceduri diferite, deci multe lucruri mai trebuie făcute aici. Și nu în ultimul rând, începește autoritățile de supraveghere a pieței. Există proiecte legate de inițiativa Intelligent Energy Europe, care uh, unul dintre ele se numește Atlet, care și uh, examinează nivelul de energie pentru frigiderele obișnuite și asta a arătat că în 70% din cazuri eticheta de energie nu uh, respecta, nu era corectă. Deci dacă eticheta de energie spunea că produsul era un A, de fapt A-ul nu era justificat. Și asta nu în mod necesar pentru că e uh, reavoința fabricanților. Uneori pur și simplu nu este clar cum se, să facă testele. Deci există o lipsă de date și de înțelegere și în acest moment există un alt proiect pe care l-aș invita pe toată lumea să-l examineze. Se numește EcoClient, este o inițiativă comună a mai multor state membre care încearcă împreună să îmbunătățească supravegherea de piață pe cerințele de ecodesign. Ecodesignul uh, stabilește niște cerințe minime de, energie, de eficiență energetică pe produse și pe diferite tehnologii și ei încercă să vadă cum se pot asigura că dacă un produs este uh, etichetat ca și cum ar îndeplini aceste cerințe de energie, că acest lucru chiar se întâmplă. Deci cum pot afla? Există o singură modalitate până la urmă și anume să testeze produsele. De unde se ia banii ca să testeze aceste produse? Trebuie să le cumpere, cum le testezi, cum le testezi, unde le testezi. Deci uh, sunt încă multe lucruri de făcut. Deci pentru a rezuma, salutăm această nouă propunere privind uh, supravegherea de piață pentru că stabil, transmite semnalele corecte în ce privește supravegherea de piață în sens mai larg, totuși nu stabilește destul de clar, nu spune destul de clar că nu sunt doar probleme de siguranță, ci și uh, legislație de mediu și mai ales legislație legată de eficiența de mediu. Așadar, vom cere uh, factorul de decizie să facă acest lucru foarte clar și foarte explicit în lege, că trebuie să subliniem eficiența energetică. De asemenea, în al doilea rând, cerem uh, factorilor de decizie să recunoască importanța expertizei tehnice. Această expertiză tehnică e practic imposibil ca toate uh, autoritățile de supraveghere să știe tot, să aibă toate mijloacele. Au și ele nevoie de susținere și industria trebuie încurajată să ofere această expertiză tehnică și în felul acesta să fie partener în forumul de supraveghere a pieței la nivel european, care credem că este o idee foarte bună și o inițiativă foarte bună și, nu în ultimul rând, cerem factorilor de decizie să ofere un cadru de îmbunătățire a cooperării între autoritățile de supraveghere a pieței pe, experiențele, pe baza experiențelor pe care le avem și de aceea susținem ideea unor laboratoare acreditate pentru teste și uh, nu trebuie să uităm că autoritățile de supraveghere a pieței ne spun că această bază de date despre care s-a vorbit nu este bine înțeleasă și nu e folosită de toată lumea. Așadar, încă o dată, training, finanțare și expertiză, acestea sunt lucrurile necesare pentru a realiza acest, aceste obiective. Președintele, mulțumesc foarte mult pentru o prezentare foarte clară. Cred că a fost foarte important să examinăm și partea de mediu și acesta va apărea în discuție. Sigur, Steven Russell era destul de sceptic din cauza lipsei de resurse, dar e foarte bine că avem o abordare echilibrată. Acum, vrem să avem timp și, ca și experții să răspundă, deci cerând colegilor să răspundă, să pună întrebări extrem de uh, scurte. Mai întâi raportorii din numele doamna Pietikainen, doamna Schaldemose, doamna Rule, Domnul Fox nu este aici. Vreau de asemenea să salut pe domnul Cusas, n-am făcut-o, îmi cer scuze că n-am făcut-o până acum. Domnul Cusas este raportor pentru Comisia INTA pe această propunere. Ne bucurăm să vă eh, primim aici. Mai avem și alți raportori prezenți, dar ne bucurăm foarte mult că ați venit alături de noi și suntem nerăbdători să ascultăm contribuția noastră. După aceea, doamna Stailer, doamna Retova, altcineva? Cred că este toată lumea. Deci vă rog să, nu, să fiți cât mai succinți ca să nu depășim foarte mult. Mulțumesc. Mă provocați să fiu uh, concisă pe acest subiect, dar o să încerc. E greu, dar o să încerc. Mai întâi mulțumesc pentru prezentări excelente care au adus idei foarte bune și diferite perspective asupra problemei. Din uh, perspectiva costurilor aș fi foarte îndrăzneață și foarte clară uh, pe în ce privește întrebările mele. Cred că uh, miezul regulamentului se referă la o aplicare mai bună. Pentru că nu avem procedură, nu avem sisteme de aplicare și nu avem resurse. Cu siguranță propunerea Comisiei este un pas în direcția cea bună, dar încă sunt chestiuni pe care aș vrea să le abordez și să vă cer comentariile noastre. Mai întâi, când știm și am avut multe contacte care m a spus, care m a dat aceste exemple de produse non-conforme care intră pe piața noastră. În special, comentariul a fost, uh, în afară de faptul că sistemele de certificare nu funcționează în acest moment, că nu e suficient de eficient și nu e suficient de... nu ne putem baza pe el, nu e suficient de corect. Deci ce putem face? Vedeți alte acțiuni prin care am putea să creștem uh, nivelul de acțiune comună al statelor membre pe această abordare bazată pe risc și apoi salut această idee de a avea reglementări de mediu mai eficiente. Pentru că, sincer vorbind, mă îngrijorează nu doar consumatorii, nu sunt îngrijorată doar pentru consumatori, ci și pentru fabricanții din diverse sectoare care Uh, fac produse bune, respectă toate regulile și au un preț un pic mai mare și apoi dacă sistemul nostru de supraveghere nu funcționează, îi distrugem pe acești buni producători, uh, îi pălmuim practic, dar de fa- asta nu trebuie să fie politica noastră, dar de fapt este politica noastră. Deci ce trebuie să facem? Cum putem să ne dezvoltăm? Dacă nu putem face asta acum, cu regulamentul în Consiliu, cum putem cel puțin să stabilim direcția de dezvoltare a sistemului pentru ca să existe o aplicare mai bună, costuri mai mici și simplificare. Și pun o întrebare onestă. Ar trebui să ne dezvoltăm sistemul de audit și de sancțiune astfel încât, în loc de certificate, să avem un sistem mai bun de supraveghere a calității. Și apoi am avea o a treia parte, autorul, auditul extern, așa cum avem și în sectorul uh, financiar, care să verifice produsele și să verificăm procedurile de supraveghere proprie ale fabricanților. Am putea să avem o, în acest fel o eficiență de costuri mai mare, putem avea o calitate mai bună și putem permite resursele, resurselor administrative să fie mai bine canalizate pe partea de risc Aici, astea sunt comentariile pe care vreau să le fac și vreau să știu opinia noastră. Mulțumesc, doamna Șaldemose. Mulțumesc, doamna Pietikainen. Uh, o idee foarte interesantă. Haideți să mai discutăm despre ea mai târziu. Am câteva întrebări. Mai întâi, pentru Business Europe și de, da, poate și pentru cealaltă organizații, dar mai întâi pentru Business Europe. Dacă un produs uh, este conform, ar, ar fi o prostie ca autoritățile să îl uh, scoate de pe piață pentru că e nesigur sau ceva. Puteți să dezvoltați un pic ideea aceasta pentru că chiar dacă un produs este conform, dacă el este periculos sau nesigur, ar trebui scos de pe piață. Așadar, poate nu v-am înțeles eu bine, dar vă rog să dezvoltați aici ideea. În al doilea rând, ați comentat în legătură cu taxele existente. Poate dezvoltarea unui sistem de taxe pentru dezvoltarea pieței ar putea fi scump pentru companii sau pentru consumatori, de fapt, dar pe de altă parte, astăzi e și mai costisitor pentru contribuabil, pentru că ei plătesc. Deci, poate că ar fi mai bine să avem un sistem bazat pe taxe prin care uh, la sfârșit uh, consumatorul plătește pentru că uh, prețul produsului va crește, dar măcar va plăti pentru ceva ce vrea să cumpere direct. Așadar, deschid această idee autoritățile nu ar trebui să uh, stabilească taxe numai pentru a câștiga bani. Cred că mm, banii ar, trebui, banii, ar trebui, banii ar trebui să se întoarcă la autoritățile de supraveghere, nu doar la guvernele statelor membre. Deci vă rog să comentați acest lucru. Și apoi, pentru uh, ANEC, Business Europe, cred că suntem satisfăcuți de forumul actorilor implicați, al stakeholder nu știu care e opinia noastră, puteți să ne spuneți. Și ultima întrebare, unde este? Uh, îmi pare că există aici o contradicție. Organizația Europeană a Mobilei este în favoarea țării de origine și Business Europe împotrivă. Poate puteți comenta, pentru că organizația Mobilei spune că nu costă, pentru că deja aveți acest tip de informații astăzi. Ce crede Business Europe despre asta? Vă mulțumesc. Thank you. Um, Mrs. Vă mulțumesc, doamna Rulea. Ich möchte zuerst eine Frage ansprechen, die überhaupt nicht. Aș dori să mă refer la o întrebare, la un punct neamintit de nimeni. Am, des, am discutat cu foarte mulți operatori economici care au criticat această împărțire în, în doi. Um, sistemul ECMSX și RAPEX și uh, operatorii economici, de fapt, și-au dorit să se, există o concentrare asupra unui singur uh, sistem. Uh, și aș dori să știu care este părerea dumneavoastră. Și apoi mi se pare că există o contradicție între cele spuse de, de Buck, certificarea înaintea introducerii pe piață și supravegherea uh, pieței. Deci, care este relevanța acestei etichete CE și supravegherea pieței? Pentru că poate că este un lucru valabil doar pe hârtie, dar eu sunt sceptică în continuare. Și apoi, a treia întrebare se referă la extinderea domeniului de aplicare. Înțeleg temerile ANEC legate de extinderea acestui domeniu și de restrângerea mijloacelor financiare, că atunci nu mai poate fi acoperit totul, însă, pe de altă parte, dumneavoastră a spus că nu are niciun rost să adoptăm directiva dacă nu suntem atenți cu punerea în aplicare. Tocmai în domeniul energetic avem un număr foarte mare de directive și se întâmplă prea puțin cu punerea acestora în aplicare și doresc să insist asupra acestui punct nu considerați că consumatorii sunt uh, înșelați dacă adoptăm diferite directive și nu verifică nimeni punerea în aplicare a acestora? Apoi, în legătură cu finanțarea, înțeleg din nou atitudinea dumneavoastră sceptică vis-a-vis -vis de certificarea din partea unor părți terțe. Mie mi s-a părut abordarea doamnei Pietikainen foarte interesantă și doresc să insist și aici, ținând seama de resursele restrânse pe care le avem în dispoziție. Cum putem să ne asigurăm că se ajunge la un număr mai mare de controle, pentru că, de exemplu, când am avut audierea privind analiza de impact, Comisia ne-a spus că, de fapt, doar 1% din produse sunt controlate. Deci se pune întrebarea cum ne putem asigura că supravegherea pieței funcționează mai bine, fără, contro- fără controle suplimentare. Și apoi, analiza de risc. Cred că produsele care au uh, probleme, ce ar trebui să facem cu ele? Să consolidăm certificarea din partea unor părți terțe sau să ne dedicăm mai mult uh, sistemelor uh, de gestionare a calității care ar trebui să existe în cadrul întreprinderilor și care ar putea fi controlate și care ar putea contribui la echilibrarea repartizării costurilor. Cred că uh, operatorii economici ar trebui să contribuie mai mult la aceste costuri în uh, propriile lor interese, pentru că cu toții sunt interesați de existența unor condiții egale de concurență și să evităm diferitele dezavantaje. Tocmai de aceea aș dori să rog Business Europe să ne spună care sunt propunerile lor astfel încât operatorii economici să fie implicați mai mult în suportarea acestor costuri. Um, <clears throat> Bun, mă bucur că mai avem încă și foarte mult timp pentru răspunsuri. Voi, uh, îi voi da cuvântul domnului Cuț așa acum. Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, mulțumesc tuturor pentru faptul că îmi acordați cuvântul și că permiteți să vorbesc, să mă adresez experților. Le, îi felicit pe experți pentru prezentările foarte bune. După cum știți, eu sunt raportul pentru aviz la INTA. Toate chestiunile legate de comerț uh, vor fi atinse la INTA. Nu voi uh, nu mă voi suprapune cu competențele IMCO, nu doresc să creez probleme, însă dați-mi voie să rezum un pic ce se poate spune despre, concluzia, despre concluziile acestei dezbateri. În primul rând, aș putea spune că toți experții sunt de acord că mai mult sau mai puțin sunt mulțumiți de acest regulament. Și eu sunt mulțumit. Sper să aduc o contribuție pozitivă pentru consumatorii europeni. Întrebarea principală este acum cum putem să ameliorăm regulamentul și îi voi întreba așadar pe toți experții dacă ar trebui să aleagă o prioritate dintre toate aceste probleme puse masă, care ar fi aceasta? În calitate de raportor pentru aviz de la INTA, eu mă voi concentra pe o anumită direcție. În primul rând, voi încerca să cooperez mai bine cu statele membre și cu țările exportatoare majore, de exemplu, există posibilitatea de a include o referință în viitorul uh, acord de liber schimb. S-a vorbit despre acest lucru și în uh, dezbaterile anterioare. Apoi, cred că simplificarea RAPEX și o mai bună acoperire a acestui sistem de avertizare rapidă și monitorizare poate fi îmbunătățită prin participarea unor state terțe. Apoi, cred că toate statele membre trebuie să coopereze foarte îndeaproape și cu autoritățile vamale și cu alte părți interesate. Și doamna Pietikainen cred că ar trebui să ia în considerare acest lucru, deoarece consider că ar fi o discuție foarte interesantă. În al patrulea rând, după cum spunea și domnul Van Buren, penalizări foarte importante din partea statelor membre pentru a descuraja uh, comercianții iliciți. Este o problemă importantă și aceasta. Apoi, țara de origine. Trebuie să le aduc aminte tuturor experților de faptul că în Parlamentul European s-a adoptat pe 17 ianuarie 2013 un act în acest sens, așadar majoritatea membrilor Parlamentului ar trebui să majoritatea actelor Parlamentului ar trebui să respecte acea lege. Sunt pentru înființarea unui, unei baze de date paneuropene cu privire la vătămări. Aici pot intra tot tipul, toate tipurile de vătămări. Poate exista un istoric de produse, de producători, de vătămări și aici pot exista anumite indicii cu privire la care agenți economici nu respectă legea. Apoi, în ceea ce privește comerțul uh, corect, cred că este foarte important ca aplicarea acestor reguli să aibă loc în toate statele membre, bineînțeles, și dacă nu, atunci trebuie să găsim o soluție. Nu știu dacă e mai bine să avem uh, stimulente sau pedepse, dar uh, cred că este foarte important să se aplice legea în toate statele membre. Mulțumesc încă o dată, sunt deschis uh, recomandărilor dumneavoastră. Avem foarte puțin timp la dispoziție, însă sunt dispus să discutăm. Vă mulțumesc. Mulțumesc pentru contribuția dumneavoastră, domnule Cuțaș. Știu că raporto raportoarea este mulțumită de contribuțiile dumneavoastră. Voi da cuvântul acum doamnei tale. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Foarte pe scurt, în primul rând, aș dori să aflu mai multe despre care sunt motivele principale pentru care statele membre nu lucrează împreună. Acest lucru rezultat din prezentare. Cum putem încuraja participarea. Apoi aș dori să întreb cu privire la acele 70% de produse care aveau uh, etichetare energetică, dar etichetare energetică imprecisă. mi se pare un număr șocant, doamna Reuter. Za to všechno, co řečili mi. Da, mulțumesc pentru toate informațiile pe care le-am primit din partea colegilor. Am o remarcă foarte scurtă cu privire la frigidere. Există testări independente, de exemplu, pe categoria D. Întrebarea mea este de ce în cadrul supravegherii pieței nu s-a putut uh, face referire la aceste in, organizații independente aceste organizații pot detecta reclame incorrecte. Întrebarea este așadar, chestiunea este așadar că trebuie să fim consecvenți. Mulțumesc foarte mult, spune domnul președinte. O voi lua din nou uh, în ordine inversă. O să vă punem și cronometrul, pentru că nu putem uh, depăși cu mai mult de 5 minute din cauza interpretării. Vom începe cu doamna Voigt. Bineînțeles, vom păstra legătura și după aceea și vom putea discuta mai mult. Mulțumesc foarte mult! În primul rând, cu privire la certificare și la marcarea CE, are sens doar dacă există supraveghere de piață care funcționează cum trebuie și există cooperare între autorități, deoarece orice fel de marcaj, CE sau oricare altă, este inutilă dacă nu este cineva care verifică ce se află în spatele acelui marcaj. Apoi aș dori să vă dau un exemplu din uh, Statele Unite, din industria noastră. O mare organizație din industrie chiar face testările, publică um, rezultatele testelor cu privire la standarde și apoi Departamentul de Energie este liber să folosească aceste teste dacă dorește. Poate face mai multe teste, le poate pune sub semnul întrebării, însă este un punct de pornire cred că este foarte util, mai ales dacă avem probleme cu fondurile. Este clar că în UE nu avem acea situație, dar mi se pare un exemplu interesant de analizat și de uh, considerat, de luat în considerare și pentru Uniunea Europeană. Apoi, în ceea ce privește laboratoarele acreditate de testare, mă gândesc la, la gestionarea calității de către diverse companii. Dacă mă gândesc la cerințe de eficiență energetică, energetică și de ecodesign, aici avem uh, declarări, declarații pe proprie răspundere din partea producătorilor. Putem introduce alte cerințe care există deja la anumite companii și aceasta fi o metodă de a rezolva problemele respective. În sfârșit, proiectul atlete este un proiect de energie inteligentă în Europa, de acum 2-3 ani, a fost inițiat de organizația uh, producătorilor de electrocasnice. Sunt câteva detalii pe care vi le pot trimite, nu există nicio problemă. Acest program încă se află în curs de derulare. Vă mulțumesc. Dau cuvântul doamnei Schleier. Doamna Schleier, mulțumesc foarte mult. Aș dori să subliniez problemele legate de certificare și de gestiunea calității. Toate acestea sunt uh, chestii de dinainte de punere pe piață. Iar apoi ce se întâmplă odată ce produsul a fost pus pe piață este o altă problemă. Dacă producătorul nu dorește să fie conform, poate face acest lucru. Întrebarea este cum putem uh, consolida supravegherea de piață. Cred că prin cooperare și prin colectarea și prin uh, împărtășirea experiențelor, experienței, numai așa putem întări uh, aspectele care se află deja în, șap- în uh, regulamentul 765. Modulele care se află în noile directive sunt deja prevăzute pentru anumite produse, pentru certificarea anumitor produse și există motive foarte solide, de exemplu în directiva voltaj scăzut. Nu s-a înregistrat succes în trecut aici. În ceea ce privește RAPEX, noi nu am menționat acest lucru, se află în documentul nostru de poziție, dar nu am menționat. Am dori ca RAPEX-ul să, să se aplice și pentru se, um, riscurile grave și am dorit ca ICSMS să devină unealta utilizată de către autorități pentru schimbul de opinii. Aceasta este poziția noastră. Așa apoi, în ceea ce privește marcarea originii, Business Europe nu poate spune foarte multe. Într-adevăr, există o contradicție și acest lucru se leagă de produsele pe care le reprezentăm. Noi reprezentăm produse foarte complexe, pentru care este extrem de dificil să marcăm originea și în regulament raționamentul pentru marcarea originii este trasabilitatea. Și marcarea originii nu oferă niciun fel de plus valoare în acest caz. E simplu. Mulțumesc foarte mult. Dau cuvântul domnului Van den Brack. Mulțumesc, Malcolm. Doamna Schaldemose a întrebat cum de Business Europe este împotriva. Trebuie să o corectez. Nu suntem împotriva marcării de origine, un număr foarte mare dintre uh, membrii noștri care sunt împotrivă, dar sunt și câțiva care sunt pentru. Apoi, în ceea ce privește taxele, Business Europe sprijină ideea aceasta și ideea de penalități, cu condiția ca acestea să ducă la faptul că jucătorii iliciți sunt cei care uh, suportă povara. Respingem orice fel de sistem care pune o povară mai mare pe toate companiile, deoarece astfel se va ajunge la penalizarea jucătorilor de pe piață uh, loiali și astfel uh, se va ajunge la probleme. Trebuie să, fim, să avem foarte mare grijă. În ceea ce privește produsele conforme care sunt luate de pe piață, sper că a fost foarte clar faptul că autoritățile au nevoie să aibă această putere, dar trebuie să se concentreze în cazurile unde chiar este important. Este ușor să mergem la Apple și să le spunem că marcajul CE are un milimetru cu un milimetru prea puțin. Noi nu dorim să se întâmple acest prim lucru, ci a, apoi, în ceea ce privește sistemele de calitate, cred că este o măsură de luat înainte de punerea pe piață. Se pot întâlni falsificări și aici și ar cădea la categoria de poveri adiționale în cazul uh, agenților economici bona fide. Vă dau un exemplu de la Philips din Olanda. Ei au încredere în ceea ce... Deci în Olanda se, ai, se există încredere în ceea ce face Philips. Dacă nu se găsesc incidente pe piață, atunci există controle mai scăzute. Cred că trebuie să explorăm și această cale. Astfel răspund și, cum, și la întrebarea cum putem implica și furnizorii în proces. Furnizorii știu foarte multe despre ce se întâmplă pe piață, dar uh, foarte mulți furnizori ezită să se plângă vis-a-vis -vis de ceea ce fac competitorilor. Mulțumesc, dau cuvântul domnului Van Buren. Mulțumesc. Câteva aspecte. În ceea ce privește legătura dintre ICSMS și RAPEX, nu cred că este o idee foarte bună, deoarece baza de date CSMS are foarte multe informații și 0,01% se află în RAPEX. Acolo, RAPEX este o bază de date pentru produse nesigure. Ar trebui să existe o legătură între ICSMS și RAPEX. informațiile trebuie furnizate doar o dată și atunci se vor actualiza în ambele baze de date. Cred că 80% dintre inspecțiile făcute de organizația mea sunt inspecții în uzine, în fabrici și restul sunt testări de produse. Este mai eficient pentru noi să testăm dosarele și să le refutăm, chiar dacă dosarele mm, sunt cum sunt și dosarele, se dosarele produselor există deja. În ceea ce privește lipsa de resurse, de finanțare, în ceea ce privește supravegherea produselor nealimentare, aceasta se află cu foarte mult în urma supravegherii produselor alimentare. Există o lipsă de resurse în acest sens. pentru produsele de consum există un sistem sprijinit de DG Sanco care prevede sancțiuni comune. Un astfel de sistem ar trebui să fie dezvoltat și pentru produsele armonizate și aceste acțiuni comune ar trebui apoi sprijinite de DG Enterprise. Iată un lucru pe care trebuie să-l discutăm cu Comisia. Eficiența. Există foarte multe documente directoare, care este cea mai bună strategie, cum se pot face inspecții de portofoliu, cum se pot educa inspectorii, cum se pot educa ONG-urile și cum poate fi afectată industria. Acest lucru se poate aplica și în cazul produselor armonizate. Cred că acestea au fost întrebările, da. Dau cuvântul domnului Russell acum. Mulțumesc, Malcolm. Nu, aș, nu am dorit să fiu sumbru în prezentarea mea. Noi de la ANEC salutăm aceast, acest regulament, dar avem câteva rețineri. Dacă e să funcționeze, atunci va trebui să implice toate statele membre. Acest lucru nu se întâmplă la ora actuală, deoarece este vorba de competențe naționale. Cred că putem respecta competențele naționale, încurajând în același timp cooperarea. Da, Crystal, credem că se poate realiza acest lucru. Statele membre pot lucra împreună pentru a defini, pentru a crea definiții comune în parteneria cu părțile interesate. Este nevoie de obținerea unor finanțări adecvate. Întrebarea este cum. Nu cred că noi, în calitate de organizația consumatorilor, putem răspunde cu ușurință la această întrebare. Am sugerat utilizarea fondurilor structurale în uh, cazul anumitor zone geografice mari. În ceea ce privește domeniul de aplicare, sunt de acord că aplicarea oricărui tip de legislații trebuie luată uh, serios în considerare, dar siguranța trebuie să fie pe primul rând. Trebuie să uh, avem siguranța în primul rând, chiar dacă și siguranța pentru mediu este importantă. Iar apoi certificarea din părți terțe nu este un panaceu. Poate fi utilizată în anumite domenii unde produsele sunt cu risc înalt sau unde se cunoaște deja că există probleme, dar în acele cazuri trebuie complementat și de uh, supravegherea pieței eficiente. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc foarte mult tuturor pentru contribuțiile aduse, spune domnul președinte. Au fost uh, utile. Aș dori să dau cuvântul foarte pe scurt, foarte pe scurt, doamnei Pietikainen și doamnei Schaldemose. Doamne Pietikainen. Doresc să vă mulțumesc pentru discuția foarte bună pe care am avut-o. Cred că avem ne așteaptă acum un proces de reflexie și vom, uh, voi discuta cu coraportoarea și cu ceilalți uh, parteneri pentru a vedea dacă, dacă putem găsi modalități care să îmbunătățească sistemul într-un mod cât mai eficient din punctul de vedere al costurilor. Vă mulțumesc pentru bunele dumneavoastră contribuții. Da, doresc să mulțumesc și eu tuturor pentru calitatea prezentărilor dumneavoastră și pentru că ați participat la dezbaterea acestui pachet atât de important pentru siguranța produselor. Sper că voi avea ocazia de a discuta împreună cu dumneavoastră mai în detaliu ambele părți al acestei audieri. Vă mulțumesc până acum și ne vom vedea mai târziu. Da, reiterez și eu mulțumirile adresate și sper că o audiență cât mai largă ne-a urmărit uh, toți actorii relevanți în acest sector și așteptăm cu nerăbdare ideile dumneavoastră despre ceea ce am discutat noi astăzi și noi reprezentăm uh, inputul democratic în acest uh, proces. Calendarul acum, pe 11 iunie, rap- uh, proiectele de raport vor fi transmise pentru uh, traducere. Pe 8 sau pe 9 iulie vom discuta pentru prima dată acest uh, raport. Am, termenul de depunere al uh, amendamentelor este 4 septembrie. Amendamentele le vom discuta la sfârșitul lunii septembrie. Sperăm că vom putea vota în octombrie. Calendarul este unul ambițios, însă Cred că cu toții suntem de acord, ne dorim să încheiem cât mai repede negocierile cu statele membre înaintea sfârșitului mandatului nostru, pentru că este un subiect atât de important pentru consumatori. Nu dorim să intrăm în vidul legislativ dintre cele două mandate ale Parlamentului European. Vă asigurăm că vom, lucra lucra cu foarte mare atenție pentru că este cel mai important proiect legislativ pentru noi, căruia îi vom dedica toate resursele necesare. Vă mulțumesc din nou pentru că ați fost alături de noi. Suspendăm ședința până la ora 15, când vom discuta alte proiecte legislative. Vă mulțumesc!